everybody to... Aș dori să vă rog să luați loc. Doresc să vă urez bun venit la reuniunea din această dimineață. Am câteva mici comunicări înainte de a continua cu raportul domnului Stasni. Trebuie în primul rând să vă anunț că reuniunea de astăzi este transmisă pe internet prin web streaming, deci vă rog să țineți cont de acest lucru. În al doilea rând, ieri la reuniunea coordonatorilor s-au luat anumite decizii care v-au fost transmise. Dacă până la sfârșitul reuniunii acesteia nu sunt obiecții, deciziile coordonatorilor se vor considera adoptate. Vreau să verific dacă are toată lumea cartela de vot, pentru că astăzi s-ar putea să avem și niște voturi electronice. Bun, haideți acum să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, bugetul 2010, secțiunea 3, Comisia. Am uh, ajuns acum la votarea rapoartelor referitoare la buget și primul punct este cel legat de comisie. În privința procedurii, termenul de depunere a amendamentelor a fost 12 uh, august, amendamente depuse în orice limbă, până pe 25 august pentru amendamente depuse numai în engleză și franceză. Raportorul pentru aviz a fost și este încă Peter Stasny. Peter, dorește-i cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, termenele nu au fost cele mai uh, potrivite, dar mulțumită tehnologiei am reușit și cu toate că eram în vacanță, am reușit să rezolvăm tot. Lucrurile importante, sigur că nu pot fi lăsate să aștepte. În privința bugetului comisiei, am să fiu uh, succint, INTA a avut întotdeauna două probleme legate de buget. În primul rând, asigurarea unei finanțări adecvate în domeniile ce țin de competența INTA și, în al doilea rând, INTA a dorit să se asigure că primește la timp informații detaliate legate de această finanțare care îi sunt necesare pentru a evalua dacă nivelul de finanțare este corect și, de asemenea, pentru a putea monitoriza finanțarea. Acestea sunt uh, problemele, după părerea mea, și am să vă rog să mă susțineți. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea constructivă, pentru sugestii și amendamente. În privința amendamentelor bugetare, vă rog să țineți cont de faptul că, am sus, că eu susțin amendamentul lui David Martin, numărul 6801. Mulțumesc pentru atenție. Cam atât despre bugetul comisiei. Mulțumesc, Peter. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Haideți să trecem la vot. Trecem acum la amendamentul 604, 6804. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6801. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi sunt două amendamente legate, 6802, și 6803. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6805 și 6807 nu, numai 6805, rectifică președintele, 6805 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6807 este caduc. 6808 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. și 6809 caduc, deci votul final pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Este cazul să verificăm prin vot electronic? Nu. Haideți să trecem la lista de vot privind proiectul de aviz în legătură cu proiectul general de buget al Uniunii Europene pentru, anul financiar, pentru exercițiul financiar 2010. Peter, trecem la vot. Mai e un comentariu? Ai dori să spui ceva? Te rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, am să spun doar câteva cuvinte ca să fie toată lumea informată. Responsabilitatea comisiei noastre în privința bugetului Parlamentului European în domeniul activităților externe legate de delegații la OMC sau sesiuni sau conferințe parlamentare legate de OMC. Proiectul meu de aviz are trei obiective. În primul rând, să sublinieze și să explice succint activitățile întreprinse de Parlamentul European în legătură cu conferința parlamentară a OMC. Acestea sunt primele trei alineate. Apoi, să ne asigurăm că va exista în viitor o necesitate constantă de a finanța această activitate. S-a subliniat că în 2010 va avea loc cel puțin o, o sesiune anuală a conferinței parlamentare a OMC, care se va ține fie în paralel cu conferința ministerială în OMC, dacă aceasta va fi organizată, date fiind rezultatele rundei Doha, la Bruxelles sau la Geneva, sau o sesiune a Comitetului de Conducere la Geneva. Toate acestea trebuie finanțate adecvat și trebuie să ne asigurăm că există alocări suficiente pentru a se asigura participarea și infrastructura necesară a delegației la ambele reuniuni, acoperindu-se cheltuielile de călătorie și diurnele a șase reprezentanți în statele ACP. Mulțumesc, domnule președinte, putem trece la vot. Mulțumesc, Peter. Dacă nu sunt comentarii, haideți să votăm. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Nu este clar, verificăm electronic. Pentru. Nu, președintele își cere scuze, vă rog să votați electronic. Toată lumea a votat? S-a închis votul? Nu? Îmi cer scuze. Încă o dată, haideți. Toată lumea a votat? Haideți să vedem. Peter, n-ai votat încă? Be useful if the rapporteur voted. If you go back a, a row, Peter, and just try on the... Peter, întoarce-te și încearcă dincolo. Right. Okay. Right. Bine, toată lumea a votat? Mai verific. Probabil că e și prima dată când se votează. I don't think everybody's voted yet, actually. Yeah. Okay. You yep. Just, just a minute. Wait, wait. Okay. Could I ask? Vreau să vă întreb ce amendament votăm? Primul sau al doilea? Președintele, votăm primul amendament, numărul 1. Toată lumea a votat? Bine. Votul s-a închis. Este cineva care nu a votat și nu are nici cartela de vot la el? Bun, deci avem 9 pentru 12 împotriva, amendamentul se respinge. Bun, amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final privind proiectul de aviz cu amendamente. Cine este pentru raport? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem... Acum trecem la votul final privind proiectul de aviz și aș dori să votăm electronic. Președintele se scuză. Secțiunea 1 a, Parlamentului, a bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2010. Pentru? Nu. Vă rog, votați electronic. Has everybody voted? Toată lumea a votat? S-a închis votul. 22 pentru, nimeni împotrivă. Mulțumesc, Peter. astfel am încheiat votul. So now to item 8, aren't we? To item Right. Can we now move on to... Haideți să trecem la punctul 9, acordul de parteneriat economic. În anul 2000, statele ACP și Uniunea Europeană au hotărât să încheie un nou acord comercial compatibil cu regulile OMC, care să înlocuiască regimul unilateral de preferințe comerciale acordate de Uniunea Europeană pentru importurile din statele ACP. Acordurile de parteneriat economic sunt uh, acorduri inițiate de Comisia Europeană cu statele ACP. Astfel de acorduri au scopul de a reduce progresiv barierele comerciale și de a spori cooperarea în toate domeniile ce țin de comerț. Negocierile noilor acorduri de parteneriat economic au demarat în 2002, obiectivul fiind să se încheie până în 2007. În, la 1 ianuarie 2008 a intrat în vigoare o derogare OMC, a expirat, mă scuzați, o derogare OMC referitoare la aceste acorduri. Caraibele au fost singurii dintre parteneri, dintre partenerii ACP, care au semnat acest acord. Acordurile de parteneriat economic se referă la comerț și la bunuri, și au obiectivul de a uh, împiedica întreruperea schimburilor comerciale între ACP și Uniunea Europeană. Din 2004, aceste uh, negocieri sunt urmărite îndeaproape, se organizează întâlniri cu ușile închise cu Comisia și ambasadorii diferitelor regiuni și, de asemenea, cu reprezentanții societății civile. Parlamentul European a adoptat opt rezoluții, câte unul pentru fiecare acord de parteneriat economic, acestea incluzând negocieri în curs de desfășurare privind acordurile de parteneriat economic. În notițele mele nu scrie că am dus o luptă cu Comisia de Dezvoltare referitoare la competențele fiecărei comisii și opiniile lor în legătură cu acordurile de parteneriat economic. Cred că am câștigat această luptă, dar a fost dificilă. Am dorit să aflăm de la Comisie care este stadiul de implementare al acordurilor de parteneriat economic cu Cariforum mai ales și care este situația în privința structurilor instituționale instituite de acesta. Deci am să rog uh, pe reprezentantul comisiei, domnul Zambeti, cred, domnul Pavigli Zambeti, da. Îmi cer scuze dacă nu am pronunțat corect. You have the floor. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. <clears throat> yes, as you recall the... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum îți amintit, ultimul acord de parteneriat cu Cariforum a fost semnat în octombrie anul trecut și încă de la începutul acestui an, parlamentele naționale din toate țările partenere au ratificat aceste acorduri. Țările care forum discută între ele pentru a ști cum să se organizeze cât mai bine ca să implementeze aceste acorduri, ceea ce înseamnă reorganizarea structurei guvernamentale, de exemplu, mai ales în ce privește relațiile dintre țările Forum și Republica Dominicană, având în vedere ultimele evenimente. Din partea noastră, noi trebuie să reorganizăm regulamentul de procedură um, instituțional pentru a putea implementa aceste acorduri. Lucrurile progresează. A avut loc o întâlnire în luna iulie și s-a stabilit o foaie de parcurs pentru ca să se acorde asistență țărilor care forum pentru implementarea acestor acorduri. Cum spuneam, lucrurile sunt în curs de desfășurare, acordurile se vor aplica și aș dori să atrag atenția dumneavoastră asupra articolului numărul 31 din acest acord, care stabilește o comisie parlamentară care să urmărească implementarea acordurilor cu țările CARIFORUM. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele David. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost raportor pentru această chestiune. Eu unul am un punct de vedere mai împărțit. Am lucrat în profunzime asupra acestui subiect și am senzația că așteptările Parlamentului nu au fost într totul satisfăcute. În plus, știți bine că au existat divergențe între diferitele comisii parlamentare. Și cum spuneam, concluziile nu erau foarte mulțumitoare. În concluzie, totuși aș putea să spun că Comisia ne-a făcut niște uh, promisiuni, Consiliul la fel, și ne așteptăm acum ca acestea să fie respectate, pentru că Treaba noastră este acum să ne asigurăm că promisiunile pe care Comisia le-a făcut în luna martie se vor transforma în lucruri concrete. Pentru mine, nu implementarea este partea cea mai importantă, ci mai degrabă monitorizarea implementării. Pentru că sunt niște acorduri foarte complexe multe din articole sunt, uh, pot fi interpretate în diferite modalități, ceea ce poate crea probleme. De aici apăreau și divergențele între diferiții uh, membri ai Parlamentului. Și cred că Așa cum s-a întâmplat și în dezbaterile din comisia noastră și în dezbaterile din plenară anul trecut, și pe viitor aceste acorduri vor constitui obiectul unor, discu- unor discuții aprinse dacă ele nu sunt bine implementate. Știți bine că a existat și o discuție pentru um, necontinuarea punerii în aplicare a altor forme de ajutor, pentru că acum aceste acorduri de parteneriat economic trebuiau să participe la dezvoltarea acestor țări. Personal, am intenția să mențin contactul cu direcția competentă din comisie în următorii cinci ani, astfel încât să ne asigurăm că obiectivele care au fost avute în vedere de la bun început când s-a hotărât încheierea acestor acorduri <clears throat> vor fi cu adevărat urmărite și atinse. Însă, cum spuneam, pentru noi, cel mai important este să monitorizăm implementarea acestor acorduri și să facem acest lucru în cadrul Comisiei Comune Parlamentare țări din, cu membri din țările care forum și cu membri din Parlamentul European. A avut deja loc o întrunire a acestei comisii și vor mai avea loc, bineînțeles, și altele. Și va trebui să avem o poziție foarte clară a Comisiei noastre în ce privește aceste acorduri de parteneriat economic înainte de a ne prezenta în fața colegilor din țările CARIFORUM pentru ca discuțiile să fie cât mai transparente și mai eficiente cu putință. Sper că această comisie parlamentară să funcționeze cât mai bine cu putință. Aș dori să mai adaug, și este numai punctul meu de vedere personal, Am senzația de altfel că și coordonatorii aveau această idee, din câte am auzit din raportul dumneavoastră azi dimineață, și anume, deci punctul meu de vedere este că ar trebui să existe 15 membri din partea noastră, în loc de 14 și 15 din partea țărilor forum. Pentru că dacă acceptăm alte alternative cu dublarea numărului deputaților, ar însemna să avem o comisie parlamentară comună cu 60 de deputați, devine foarte greu să lucrezi într-o asemenea formulă. De aceea, eu cred că ar fi mult mai corect ca pentru fiecare țară din Caraibe să existe din partea noastră un deputat, deci 15 și 15. Eu nu m-aș opune niciodată, bineînțeles, dorinței coordonatorilor dacă ei vor neapărat să mărească și mai mult uh, numărul uh, membrilor. S-a vorbit și mai puțin de 15, s-a vorbit de 10, dar pentru mine, cum spuneam, 15 ar fi cifra cea mai potrivită. Oricum, noi suntem comisia competentă în fond pentru că este vorba de o chestiune de comerț internațional, deci noi trebuie să hotărâm. Și din comisia noastră trebuie să fie numărul cel mai mare de uh, deputați participanți la această comisie parlamentară comună. Cred că cam atât am avut de spus, domnule președinte. Nu are rost să mai amintesc detaliile raportului care a fost deja adoptat în plenară. Dar nu trebuie să pierdem în vedere acest aspect, cum spuneam, esențial al supravegherii, al monitorizării felului în care aceste acorduri sunt implementate în fiecare dintre țările CARIFORUM. Și să vedem când anume vom face această evaluare după o perioadă de 5 ani de aplicare a acordurilor. Eu cred că ar trebui să numărăm cei cinci ani începând din octombrie 2008, când a fost semnat primul astfel de acord, dar colegii pot să nu fie de acord cu mine și pot să propună o altă dată. Ceea ce a însemnat, bineînțeles, să facem această evaluare în octombrie 2013. Președintele, mulțumesc, David indiferent ce vom face, trebuie să fim conștienți că va constitui un precedent din nou să ia cuvântul sau nu? Îți mulțumesc, David, atunci pentru toată munca depusă. Cred că toți cei care de altfel sunt prezenți în sală, care au lucrat pe această temă a acordurilor de parteneriat economic, știu că ar trebui să fim mulțumiți și să fim felicitați pentru felul în care am cooperat cu celelalte comisii parlamentare și cu Comisia Europeană însăși. Sincer, cred că Parlamentul European ar trebui să fie mândru de rezultatul la care s-a ajuns. Deci, încă o dată, mulțumiri, dragă David. Dacă nu mai sunt alte observații și luări de cuvânt, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Can we move on to... <laughs> Can we move on to presentation of the ad hoc delegation? Deci trecem la prezentarea făcută de delegația ad hoc prezentă la atelierul privind acordurile de parteneriat economic organizat de Comisia Uniunii Africane în Addis Abeba în iulie. Deja v-am spus că comisia noastră monitorizează foarte îndeaproape orice fel de acorduri de parteneriat economic pe care le avem cu țări terțe Și tocmai în acest sens, cineva a fost prezent la acest atelier în Addis Abeba. Da, credeam că colegul nu era prezent în sală, dar văd că acum este. Îți mulțumesc că ești prezent și a, ascultăm cu tot interesul ceea ce vrei să ne spui. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc spaniola. Într-adevăr, am reprezentat uh, comisia noastră și Parlamentul European la acest eveniment, o mare onoare pentru mine. Din uh, motivele este de înțeles, uh, adică alegerile europene. Deci am fost la Addis Abeba pe 29-30 iunie. Este vorba de capitala uh, Uniunii Africane, iar această reuniune s-a referit la acordurile de parteneriat economic, APE-urile. Au fost prezenți reprezentanții ai parlamentelor africane, a reprezentanții ai Parlamentului Panafrican, precum și reprezentanții ai societății civile. Voi încerca să fiu succint în ceea ce privește conținutul deliberărilor de acolo. Vreau să vă spun că a fost o onoare să reprezint Comisia noastră și Parlamentul European la acest eveniment, dar uh, aș uh, vrea să subliniez faptul că sunt un membru nou al acestei comisii. Deci, uh, am, atitudinea mea a fost una Uh, foarte discretă și umilă. Am vrut să învăț din această acțiune. Aș vrea să mulțumesc administrației, secretariatului, pentru că datorită lor am învățat foarte mult despre aceste subiecte. Am făcut o prezentare privind APE-urile, acordurile de parteneriat economic. Din păcate, Vreau să vă spun, domnule președinte, că, bineînțeles, m-am referit la uh, rolul dumneavoastră foarte important în ceea ce privește avântul pe care l-ați oferit APE-urilor și, uh, vi- și vizibilității pe care le-ați dat-o. Comisia Uniunii Africane a reacționat pozitiv la faptul că un reprezentant al Comisiei INTA s-a ostenit să um, participe la acest eveniment fiindcă și ei își dădeau bine seama că tocmai avuseseră loc alegeri europene și erau foarte bucuroși că Parlamentul a trimis un reprezentant acolo. Am explicat care este rolul Parlamentului European în monitorizarea APE-urilor, un rol foarte important. Am, am spus, am vorbit despre rolul Parlamentului European în monitorizarea APE-urilor, așa cum v-am spus. Uh, și uh, pe noi uh, ne interesează sprijinirea procesului de integrare regională în Africa. Dorim uh, să aibă loc o integrare treptată a, țar- a țărilor ACP, a țărilor africane, în economia globală. Și, bineînțeles, dorim și o dezvoltare economică și socială mai sustenabilă în aceste țări. Am uh, vorbit uh, și despre rezoluțiile Parlamentului European din martie, la care ați făcut și dumneavoastră referire, și am subliniat faptul că Parlamentul European a dorit întotdeauna ca aceste negocieri să aibă loc și a, și a jucat un rol activ în susținerea acestora. Am subliniat încă o dată importanța rolului Parlamentului European, de exemplu, în ceea ce privește faptul că uh, noi doream o doream întâlniri regulate cu Comisia Europeană pentru discutarea acestor chestiuni. Comisia noastră a cerut uh, să avem întâlniri interparlamentare privind aceste chestiuni. Aceste întâlniri ar implica Comisia noastră și regiunile unde se negociază AP-uri. Acum, în ceea ce privește societatea civilă și parlamentarii africani și punctele lor de vedere, au fost foarte mulți reprezentanți ai parlamentelor africane, iar aceștia au uh, subliniat nevoia implicării parlamentelor naționale și a societății civile. Societatea civilă a fost foarte bine reprezentată, erau prezenți experți, Uh, specialiști de la ONG-uri mai puțin cunoscute, iar acest lucru a fost de o importanță extremă. S-au exprimat critici, dar uh, și uh, dar a fost și lăudat Parlamentul European în legătură cu unele chestiuni, dar s-au exprimat critici la adresa Comisiei. s-a simțit S-a simțit absența domnului Mandelson. Acesta a fost uh, uh, criticat într-o oarecare măsură. Uh, și noi am spus să știți că nu avem uh, o, o relație de dragoste cu domnul Mandelson. Sau, mă rog, am spus ceva de genul acesta. Vreau să vă spun că am avut și întâlniri bilaterale, de pildă cu reprezentanții Parlamentului Panafrican, în cadrul cărora s-au uh, făcut propuneri foarte adecvate, din punctul meu de vedere, este vorba de întâlniri regulate între reprezentanții Comisiei lor de afaceri externe. Este vorba de o comisie care se ocupă de chestiuni vamale, de imigrație și de uh, comerț și de reprezentanții noștri pentru uh, a discuta chestiuni cum ar fi APE-urile și alte subiecte uh, de mare interes pentru noi. În încheiere, pentru că nu vreau să vă răpesc foarte mult timp, Aș dori să vă spun că, în ceea ce privește partea africană, s-a pus foarte mare accent asupra faptului că APE-urile, acordurile de parteneriat economic, ar trebui să aducă integrarea economică în Africa și ar trebui să fie un instrument care să sprijine dezvoltarea economică într-un mod durabil. S-au făcut unele recomandări formale care au fost aprobate la sfârșitul uh, reuniunii. Parlamentele naționale și regionale din Africa ar trebui să ducă o activitate de monitorizare în ceea ce privește punerea în aplicare a APE-urilor. Acestea ar trebui să să monitorizeze modul în care uh, sunt uh, folosite aceste acorduri. Partea africană a dorit uh, să ducă să aibă un rol activ. S-a propus și înființarea unui forum regional, precum și a unei alianțe strategice între parlamentari, între organizațiile internaționale și societatea civilă. Toate acestea având ca scop promovarea, participarea societății civile cu privire la chestiuni importante cum ar fi APE-urile, de pildă. S-a propus um, existența unor comisii parlamentare comune care să implice Uniunea Europeană și țările africane pentru monitorizarea chestiunilor um, pe care le-am discutat, cum ar fi APE-urile și alte chestiuni care țin de competența comisiei noastre. Aceste comisii mixte ar trebui să facă schimb de informații și să discute stadiul negocierilor. Nu vreau să vă răpesc, cum am spus, uh, prea mult timp. În încheiere vreau să vă spun că această experiență a fost foarte interesantă. Sunt uh, de părere că a fost apreciat faptul că un parlamentar european s-a deplasat la Addis Abeba, iar Uniunea Africană s-a exprimat foarte clar în ceea ce privește importanța acestei reuniuni politice pentru Africa, dar și pentru Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Vreau să spun că dumneavoastră, ca membru nou, uh, ați înțeles perfect uh, uh, chestiunea și v-ați ocupat extraordinar de ea. Sunt sigur că toată lumea a fost impresionată. În ceea ce privește fostul comisar, cred că trebuie să spunem că poziția comisiei s-a schimbat odată cu schimbarea comisarului, astfel încât poate că situația s-a îmbunătățit oarecum. Da, da, domnule președinte, am menționat acest lucru. Am uitat să vă spun, dar, într-adevăr, am menționat și eu acest lucru. Am, am spus-o foarte blând și elegant, ca un, așa cum trebuie să facă un deputat, dar am spus acest lucru. Bun, dorește cineva să ia cuvântul? Are cineva vreo observație, vreun comentariu de făcut? Domnul Henri, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului nostru pentru prezentarea făcută și pentru faptul că nu ne-a reprezentat la acest eveniment. Dar uh, vreau să vă spun că noi regăsim în prezentarea sa unele îngrijorări, unele priorități pentru noi în ceea ce privește, de pildă, rap, uh, rapor, uh, relațiile noastre cu Africa. De exemplu, solicitarea făcută privind importanța parlamentelor naționale din Africa s-a uh, făcut uh, o solicitare privind uh, rolul parlamentelor naționale. Vă mulțumesc pentru faptul că s-a exprimat îngrijorarea noastră privind rolul parlamentelor naționale, pentru că rolul acesta trebuie să fie foarte sporit. Iată, deci, importanța acestei chestiuni. O altă chestiune importantă este integrarea regională. La ora actuală avem negocieri bilaterale în zone definite, dar uh, integrarea regională care reprezenta prioritatea acordurilor uh, parlamentare economice nu se desfășoară așa cum trebuie. În al treilea rând, o a treia chestiune importantă o reprezintă uh, un fapt asupra căruia trebuie să fim foarte atenți este vorba de faptul că poziția Comisiei este ofensivă și nu respectă partenerii noștri africani în ceea ce privește APE-urilor și în ceea ce privește chestiunea acordurilor de la Singapore. Aș dori și aici să avem mai multe explicații. Căci nici măcar uh, regulile OMC nu obligă Comisia să exercite presiune în acest sens. Iată deci și aici ar trebui să respectăm uh, să respectăm aceste acorduri dacă uh, dorim ca aceste negocieri să fie duse la bun sfârșit, trebuie să avem grijă asupra rolului pe care îl are Comisia. Mulțumesc, domnul Arif. Mai are cineva observații? Reprezentantul Comisiei dorește să ia cuvântul? Mulțumesc. Domnule președinte, reprezentantul Comisiei nu a sosit uh, încă, dar va veni foarte curând. Well, <laughs> um, I have to say that it was on the agenda. Da, vreau să spun că acest punct era figura pe ordinea de zi. Înțeleg că a plecat uh, reprezentantul comisiei. Dacă a plecat, poate a fi trebuit totuși să aștepte să terminăm. Mă rog. Următorul um, punct de pe ordinea de zi se referă la ambasadorul chinez, uh, ambasadorul Chinei care își aduce uh, propriul interpret, s-ar putea deci să există oarecare întârziere la interpretare pentru că nu avem interpretare directă. David, dorește să-i cuvântul? Uh, vreau să uh, să fac o referire privind uh, dezbaterea anterioară. Chiar dacă comisiile de monitorizare pentru EPA și CARIFORUM, uh, aceste comisii vor fi comisii cu drepturi de pline, acestea vor trebui să lucreze îndeaproape cu adunarea parlamentară comună a țărilor ACP. Este foarte important uh, să vedem cum ne putem coordona reuniunile cu această adunare mixtă a Parlamentului țărilor, uh, adunare parlamentară a țărilor ACP. se pun uh, probleme de resurse în ceea ce privește participarea la aceste reuniuni a reprezentanților țărilor Caraibe deci trebuie să uh, vedem, să aranjăm exact programul acestor întâlniri. Această inițiativă, spune domnul președinte, a venit uh, din partea țărilor ACP, dar și din partea noastră. Și cred că e foarte clar că vom uh, conlucra îndeaproape cu țările ACP. Bineînțeles că nu putem să avem acordul de parteneriat economic fără o um, cooperare foarte strânsă cu țările ACP, dar este o observație foarte bună. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, domnule Menendez. Experiența dumneavoastră de, din Comisia de Afaceri Externe v-a ajutat foarte mult. Mulțumesc, reprezentantul Comisiei. Vreau să vă spun că uh, reprezentantul Comisiei tocmai a sosit. Would he Would he like to comment very briefly because... Am dorit să comentăm foarte pe scurt, pentru că ne aflăm acum uh, doar cu câteva minute înainte de sosirea ambasadorului din China. Deci vă rog. Da, spune reprezentantul comisiei, îmi cer scuze pentru întârziere, am uh, două aspecte de subliniat. În general, avem o strategie referitoare la Uniunea Africană care include și acordurile privind integrarea regională și comerțul. Și în acest cadru avem un dialog cu Uniunea Africană referitoare la APE, care include și uh, activitatea referitoare la standardele sanitare. Africa are probleme în uh, domeniul exporturilor pentru că nu are capacitatea de a îndeplini aceste standarde. Iată aspectele de care ne ocupăm noi în cadrul cooperării cu Uniunea Africană. Suntem în legătură strânsă cu ei în tot ceea ce ține de APE. Avem, uh, ei au un fel de rol de coordonator referitor la statele din Africa. Sigur că aceste chestiuni sunt uh, dezbătute în cadrul negocierilor tuturor APE-urilor și avem mai multe domenii de interes politica de ajustare, impactul fiscal, participările și întâlnirile, toate acestea sunt negociate pe text sau sunt discutate după semnarea acordurilor cu aceste state și regiuni. Avem și inițiativa Aid for Trade, ajutor pentru comerț. Este o inițiativă a statelor membre menită să rezolve orice fel de probleme în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc. David, dorești să mai adaugi ceva? Nu? Domnule Arif? Nu? Mulțumesc foarte mult. Acum îl vom aștepta pe ambasador. Mulțumesc. astăzi Uh, thank you for being patient. Uh, the commission has just arrived, so... Mulțumesc pentru răbdare. Invitații noștri tocmai au sosit, deci putem începe reuniunea. Nu doresc să fie o lipsă de respect pentru ambasador, dar am să cer Comisiei Europene să ia cuvântul în primul rând, pentru că este o întâlnire din noua legislatură și am avea nevoie de o prezentare generală a relațiilor Uniunii Europene cu China din partea Comisiei și am să-l rog pe domnul ambasador să comenteze după aceea. Doresc să-l salut pe domnul ambasador încerc, în chineză, nu știu dacă am pronunțat corect. După cum am aflat ieri, China este unul dintre cei mai mari, cei mai importanți parteneri comerciali ai noștri a doua după Statele Unite și uh, importanța sa crește constant. Mulți dintre dumneavoastră cred că își aduc aminte că la runda de la Doha desfășurată la Hong Kong, chine, partea chineză a fost reprezentată și ministrul comerțului și ministrul de interne au fost amândoi prezenți și au uh, discutat cu deputați din Parlamentul European. Domnule ambasador, nu doresc să fie o lipsă de respect față de dumneavoastră, dar am să dau în primul rând cuvântul Comisiei ca să ne prezinte cadrul general. Deci, înainte de a vă prezenta pe dumneavoastră, am să rog Comisia să spună câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să cer în primul rând scuze pentru problema de coordonare, poate din cauza că această comisie este una nouă și lucrăm și noi la pregătirea unui pachet de uh, fișe de date tehnice în legătură cu multe uh, subiecte pe care le vom trata Poate din această cauză nu am fost suficient de atenți la coordonare în această dimineață, deci doresc să-mi cer din nou scuze pentru că v-am lăsat să așteptați. Am să dau imediat cuvântul reprezentantului care va vorbi despre China. Mulțumesc! După cum domnul președinte a spus, relațiile comerciale cu China sunt unele dintre cele mai importante ale noastre. China este al doilea partener comercial al nostru după Statele Unite și această relație funcționează foarte bine. Cooperarea, după cum ați auzit probabil ieri la comisie, este uh, punctul principal al relației noastre. Sigur că Nicio relație de această anvergură nu este posibilă fără anumite fricțiuni. Relația comercială cu China este o mare provocare pentru Uniunea Europeană, nu numai din cauza dimensiunilor, ci și din cauza numeroaselor aspecte incluse în relația noastră comercială. China este un partener destul de nou la OMC, Organizația Mondială a Comerțului. China a avut o creștere impresionantă în ultimele decenii și, după cum spuneam, de aici decurg și fricțiuni pe măsură ce China crește în importanță și uh, crește și uh, relația cu China. Probabil că ați auzit de deficitul comercial care este pe ordinea de zi în ultimii ani. Avem un uh, deficit comercial destul de mare cu China, aproape de 170 de miliarde de euro anul trecut relațiile, în relațiile comerciale se pot aștepta diferende de opinii între parteneri atunci când vine vorba de deficit sau de surplus, de excedent. Relația cu China nu este neapărat una sistemică. Uniunea Europeană are uh, relații foarte bune cu lumea întreagă în domeniul exportului de bunuri, Însă, într-adevăr, deficitul poate declanșa tensiuni politice în statele membre, pentru că anumite ramuri ale industriei sunt mai afectate de creșterea economică a Chinei decât altele. S-a discutat despre acest uh, deficit al balanței comerciale foarte mult, însă este acum prea devreme să știm uh, cum se va uh, produce deznodământul. Climatul economic este încă dificil, am uh, constatat o scădere în primele 5 luni ale anului, cam cu 8%, și dacă situația continuă sau dacă economia își revine în a doua jumătate a anului, nu știm. Putem vorbi de o, poate de o mică creștere, dar în niciun caz de una majoră. China este o piață foarte importantă pentru exporturile Uniunii Europene. Cu toate că în comp exporturile noastre către China sunt mici față de exporturile Chinei către noi. Au fost de uh, 78 de miliarde anul trecut față de cele 150 de miliarde de exporturi ale Chinei către Uniunea Europeană. China are o clasă de mijloc în creștere și deci și piața crește, piața acestui segment, Produsele europene pot fi foarte competitive, există un mare interes pentru comerț și investiții în China. Pentru partea chineză, Uniunea Europeană este prima piață de export urmată îndeaproape de Statele Unite și suntem și cea mai mare sursă de tehnologie pentru China, mai uh, sus decât Statele Unite și Japonia. După cum am spus mai devreme, China a devenit membră OMC din 2001 deja Însă, când a intrat în OMC, China și-a luat două angajamente foarte importante legate de tarife și uh, scăderea lor treptată în anumite sectoare. Uniunea Europeană a dorit foarte mult ca China să devină partener OMC, să devină membră OMC, am crezut că este o situație în care atât China cât și restul OMC ar avea de câștigat. Este evident că comerțul a fost uh, temelia creșterii Chinei în ultimul deceniu. Trecând mai departe la domeniul afacerilor, cum uh, se desfășoară relațiile dintre comunitățile de afaceri dintre Uniunea Europeană și China? Avem multe firme, multe societăți dar mari, dar și multe IMM-uri care încep să investească în China. Am constatat o schimbare de sector, lăsând la o parte principalele mari companii, fiind vorba de uh, investiții din ce în ce mai mari în tehnologie în China. Se fac uh, foarte multe investiții de către firme europene în uh, piața chineză și nu pentru reexportarea către Europa, ceea ce este foarte important pentru China. Există o cameră de comerț a Uniunii Europene și avem și asociații uh, de firme aici, pe partea europeană, care țin legătura foarte strâns cu autoritățile chineze. Camera de Comerț a Uniunii Europene în China uh, deci desfășoară anchete în fiecare an arătând uh, ce s-a întâmplat în perioada respectivă și oferind consiliere autorităților chineze în legătură cu posibilitățile de ameliorare a climatului. În iunie 2009 s-a desfășurat o astfel de anchetă și cred că unele dintre aspectele din anchetă sunt foarte interesante. S-a constatat că 90% din firmele europene din China au declarat că nu sunt afectate de criză, că sunt, mă scuzați, afectate de criză din cauza scăderii consumului în China. 70% dintre firme au constatat că piața chineză s-a dovedit mai rezilientă decât alte piețe, inclusiv cea a Uniunii Europene. Majoritatea respondenților, puțin peste 50%, consideră că în China, criza se va încheia în prima parte a anului 2010. Așadar, văd perspective bune pentru viitor în anul ce urmează. În legătură cu pachetul de stimulente, cam 10% dintre respondenți au considerat că el va fi suficient pentru a susține creșterea economică în 2009 și au uh, declarat că ei uh, nu consideră că există dezavantaje în acest pachet. Sigur că nu toată lumea a fost de acord, cam părerile sunt împărțite 50-50%. Un alt lucru interesant, 50% dintre firme au considerat că uh, concurența sporită în China și desfacerea monopolurilor ar fi foarte pozitivă. Camera Europeană de Comerț în China vine de obicei o dată pe an la instituțiile europene și atunci uh, are întâlniri și cu Parlamentul European. Probabil că următoarea vizită va avea loc în septembrie. În privința relației comerciale între Uniunea Europeană și China. La nivelul Uniunii Europene a existat o comunicare în 2006 care reprezintă încă baza comunicării cu China. A existat un document politic referitor la parteneriat și cooperare și în acest document s-a uh, stipulat foarte puternic, s-a consolidat aspectul legat de cooperare și parteneriat. Și de asemenea s-a menționat uh, ce să se facă dacă parteneriatul eșuează. Este vorba, desigur, de evaluarea angajamentului Chinei față de OMC și continuăm să îl evaluăm. Sigur că există încă neajunsuri, unele chestiuni nu pot fi rezolvate și atunci noi evaluăm tot timpul celelalte opțiuni rămase, așa cum am procedat cu orice alt partener OMC. Am uh, desfășurat aceste activități în ultimii ani, dar mai sunt și alte căi de soluționare. Însă, în orice caz, avem o legătură foarte strânsă cu autoritățile chineze și cu reprezentanții comunității de afaceri din China și în Uniunea Europeană. La nivelul Comisiei avem un summit UE-China o dată pe an, când discutăm uh, subiectele prioritare de pe ordinea de zi. Probabil vă amintiți că în 2008 summitul s-a amânat și a avut loc în prima jumătate a anului 2009. Va fi un al doilea summit de recuperare, să zicem, care va avea loc anul acesta. Mai avem, de asemenea, uh, un dialog, un grup de nivel înalt de dialog economic și comercial. Prima întâlnire a avut loc în 2008. Grupul este condus de comisarul de comerț, doamna Ashton, a prezidat întâlnirea din mai 2009 și acest grup de dialog de nivel înalt a fost creat pentru a se discuta anumite chestiuni care influențează comerțul și investițiile, dar care nu țin numai de Ministerul Comerțului din China. A fost o cale de a implica nu numai diferite direcții generale ale Comisiei și diferite ministere din China, pentru a uh, se putea dezvolta problemele care influențează comerțul și investițiile. Iată deci că ordinea de zi este destul de amplă, însă acesta este un grup mult mai strategic decât alte comitete pe care le avem. Mai avem și un comitet mixt care este prezidat în comun de, uh, de Comisarul de Comerț și de Comisarul de Relații Externe, care uh, discută mai precis de chestiuni legate de comerț și de chestiuni ce țin de asistența tehnică, de aceea participă RELEX, și uh, avem și un număr foarte mare de comitete și grupuri de lucru la nivelul de direcții generale, de direcții, de șef de unitate. Avem și grupuri de lucru pe anumite domenii specifice, cum ar fi oțelul, textilele și așa mai departe. Am mai menționat că dialogul este opțiunea pe care ambele părți o preferă, modul de lucru cel mai plăcut. Chiar în ultimii ani am avut mai multe probleme de rezolvat. Au fost trei cazuri, unul legat de uh, părțile componente ale automobilelor, recent s-a ajuns la o hotărâre, apoi un altul referitor la serviciile de informații și probabil că știți uh, că va fi un nou uh, un dosar referitor la materiile prime. Aș dori uh, să mai menționez uh, o chestiune importantă pentru aspectul parlamentar, e vorba de acordul de parteneriat și cooperare. Acordul de parteneriat și cooperare a început să fie negociat oficial în 2007. Negocierile se continuă pe două niveluri, obiectivul fiind însă să avem un singur acord global – Există nivelul politic condus de Direcția de Relații Externe a Comisiei și apoi nivelul comercial. În ultimii doi ani am negociat și partea Uniunii Europene dorește un acord ambițios care să pună bazele relațiilor noastre industriale și de comerț cu China pentru uh, următoarele decenii. Din păcate, negocierile au fost destul de lente în domeniul comercial. Sigur că sunt negocieri complexe, foarte importante pentru industrie de ambele părți, însă sperăm că vom putea accelera negocierile și că vom putea să uh, cădem de acord asupra mai multor articole înainte de summitul de anul acesta. Aș dori să mai menționez în legătură cu uh, partea comercială că acesta nu este un acord de liber schimb, deci nu negociem uh, nu negociem acordurile de liber schimb. China are tarife destul de scăzute după aderarea la OMC, sub 10%, și uh, s-a considerat că ar fi o ambiție prea mare să intrăm atât de repede din nou în negocierea tarifelor. Și sigur că mai erau și anumite puncte delicate pentru Uniunea Europeană în acest domeniu. În privința investițiilor, cred că acesta este unul din domeniile cheie ale cooperării noastre cu China. Sperăm că vom putea face progrese în următorul an, Interesul este foarte ridicat din partea Uniunii Europene. Avem uh, anumite probleme legate de investiții în sectoare foarte importante și uh, avem și anumite obiective stabilite de OMC, dar noi dorim să mergem și mai departe. China este din ce în ce mai interesată să investească în Europa. Cred că vă amintiți uh, discuția legată de legate de fondurile guvernate de stat de anul trecut. Sigur că sunt diferite aspecte ce trebuie luate în considerare, dar noi suntem cât se poate de deschiși și uh, este deosebit de important să se respecte normele internaționale. Un alt domeniu cheie de cooperare care a fost destul de problematic este cel legat de dreptul de proprietate intelectuală. S-a discutat foarte mult, mai ales IMM-urile europene suferă din cauza încălc încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. De asemenea, dacă veți uh, vedea statisticile vamale și veți vedea câte bunuri sunt oprite la Uh, frontierele Uniunii Europene pentru că încalcă drepturile de proprietate intelectuală, veți vedea că peste 50% din bunurile provenite din China sunt în această situație. Deci este un uh, procent foarte mare. S-au făcut progrese în uh, privința cadrului juridic din China, însă mai sunt probleme în legătură cu punerea în aplicare a acestor legi. Dorim uh, ca autoritățile chineze să ne spună cum uh, le putem ajuta cu punerea în aplicare și cu ameliorarea sistemului juridic. Comisia a creat uh, asistență pentru IMM-urile europene în acest domeniu. Sigur, nu e asistență juridică, însă putem să le arătăm care sunt eventualele capcane și să le spunem la ce anume trebuie să fie atente. Trecând acum la asistența tehnică, avem mai multe proiecte sau programe în curs de desfășurare. La ora actuală, punându-se accentul pe IMM-uri, aceasta reprezentând baza cooperării noastre. Este vorba de un program ce durează de mult timp și uh, are drept obiectiv asigurarea că China își respectă angajamentele la, luate la OMC. În aprilie 2008, am uh, demarat acest proces, vom oferi consiliere și vom crea un punct de trecere pentru IMM-urile care au probleme legate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Am creat un centru pentru IMM-uri la Beijing în această toamnă, care va uh, contribui și la finanțarea IMM-urilor și uh, va ajuta în acțiunile de pregătire. Acest centru va ajuta IMM-urilor, fie că, IMM-urile, fie că e vorba de importuri, fie că e vorba de investiții în China. Se dorește a fi o platformă pentru statele Uniunii Europene uh, și va avea o cooperare strânsă cu centrele și agențiile din statele membre. Cred că am să mă opresc aici și uh, sigur că vă voi răspunde la întrebări mai târziu și voi asculta cu plăcere discursul ambasadorului chinez. Mulțumesc! Um. Mulțumesc, spune președintele. Înainte de a prezenta pe domnul ambasador, aș vrea să reamintesc membrilor comisiei noastre că pe 6 februarie 2009 am adoptat în plen un raport foarte important despre relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și China, raport care sublinia importanța acestor relații și care încerca să pună în evidență uh, domeniile în care această cooperare poate deveni mai strânsă și mai intensă. Mă gândeam tocmai la acest raport când ascultam prezentarea comisiei. Cred că unul dintre efectele cele mai importante uh, după adoptarea acestui raport a fost adoptarea în China a unei legislații antidumping. Și toate chestiunile precum uh, um, o viziune uh, protecționistă a uh, relațiilor comerciale, toate aceste instrumente denumite anticomerț sunt uh, la fel de importante atât pentru noi cât și pentru Uh, dumneavoastră, partea chineză, și sperăm ca dialogul să se continue în mod deschis și pe viitor între dumneavoastră și Comisia Europeană. Pentru că comerțul, măsurile de facilitare a comerțului îmbunătățesc economia tuturor națiunilor. Pentru că știm că peste tot în lume economia este în dificultate. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi. Vă ascultăm cu tot interesul și acum vă dăm cuvântul. Mulțumesc, spune domnul ambasador. Vreau să vă reamintesc de ce a spus Winston Churchill, primul ministru, că e mai bine să faci comerț decât să faci război. Mă bucur să am ocazia să particip la acest schimb de opinii cu dumneavoastră și să discutăm despre comerț și relațiile economice între China și Uniunea Europeană. Mai întâi, aș dori să vă felicit pentru faptul că ați fost aleși în calitate de deputați europeni și să vă urăm tot succesul în cadrul acestui mandat. În discursul meu de astăzi am inclus mai multe date factuale decât cifre și sper că ați primit din partea colegului meu un rezumat a acestui discurs. Stimate doamne, stimați domni, atunci când analizăm relațiile comerciale între Uniunea Europeană și China, ne dăm seama că ele există în mod neîntrerupt încă din momentul în care au fost stabilite relațiile diplomatice în anul 1975. Și pe măsură ce a trecut timpul, aceste relații au devenit mai mature și mai solide și au adus avantaje de netăgăduit popoarelor noastre. Pentru a ilustra acest lucru, aș vrea să vă dau trei exemple concrete. Am devenit un partener important economic și de relații comerciale. Anul trecut, comerțul nostru, um, volumul schimburilor comerciale a fost de 176 de ori mai mare decât în 1995 și principala pondere o au serviciile și tehnologiile. și acum am ajuns la 33,9 miliarde de dolari americani. În ce privește transferurile de tehnologie, avem un volum de 122 de miliarde de dolari americani. Vă dați seama de ce China este principalul partener comercial și cea mai importantă sursă de importuri de bunuri uh, uh, uh, uh fabricate și mai ales de uh, vârf. Pe de altă parte, noi am cules multe roade de pe urma acestei relații comerciale unde toată lumea avea de câștigat. Noi am reușit să creăm multe locuri de muncă și să mărim veniturile familiale în China până la o medie de 300 de euro pe lună. Și, bineînțeles, am putut să reducem și inflația. iar importurile provenite din Uniunea Europeană au permis industriei chineze să crească și să se echipeze cu um, tehnologii de ultimă oră. Cooperarea noastră ne-a ajutat să ne îmbunătățim structura industrială, să ne mărim productivitatea și să ne creștem nivelul de dezvoltare. În al treilea rând, am reușit să avem o relație bilaterală mult mai complexă și mai apropiată, care să nu fie numai strict de natură comercială. Astăzi, multe din produsele din, de pe piața europeană sunt fabricate în China și multe din produsele care se găsesc în China sunt fabricate în Uniunea Europeană. De asemenea, mai mult de 200.000 de studenți chinezi studiază în Uniunea Europeană și mai mult de 150.000 de cetățeni uh, din Uniunea Europeană lucrează în China. Acum ne înțelegem mai bine și avem mai multă încredere unii în alții. Și parteneriatul nostru este unul cât se poate de comprehensibil și de cuprinzător. Dragi prieteni, trebuie să ne unim eforturile pentru a face față crizei economice și financiare. Știți foarte bine că din cauza crizei, exporturile Chinei către Uniunea Europeană au scăzut cu mai mult de 20%, iar investițiile uh, Europei în China au scăzut cu mai mult de 8%. Dar eu cred că relațiile noastre au un viitor cât se poate de încurajator și am să vă explic de ce. În primul rând pentru că Uniunea Europeană și China sunt de acord în ce privește felul în care să promoveze comerțul la nivel mondial. Și cred că această uh, cooperare strânsă ne va permite să ieșim din această perioadă de criză. La începutul acestui an a avut loc summitul UE-China și toate părțile care au participat și-au arătat dorința de a promova mai mult investițiile și de a încuraja uh, comerțul. Și în domenii precum energia, protecția mediului, tehnologiile de vârf și um, investițiile IMM-urilor s-au luat mai multe uh, hotărâri pentru a lansa uh, programe. Planurile noastre de stimulare economică vor oferi noi oportunități de investiții pentru firmele europene. Și putem spune că acest pachet de măsuri de stimulare a economiei deja a dat roade și, cum spuneam, a creat noi ocazii pentru investitorii din Uniunea Europeană. Până acum suntem mulțumiți în ultimele șapte luni, importurile provenite din Uniunea Europeană nu au scăzut decât cu 2% atunci când era vorba despre importuri de tehnologie și trebuie să comparăm acest procent cu cele 20% care era cifra globală. Cred că firmele din Uniunea Europeană au tot interesul să investească mai mult în China pentru că noi reprezentăm un potențial de piață de desfacere foarte important, mai ales în această perioadă de criză economică. Pentru a încuraja cererea pe piața noastră internă, am luat mai multe măsuri pentru a îmbunătăți standardul de viață și pentru a favoriza consumul menajelor. Piața Chinei va valora mai mult de un trilion de dolari americani. Uniunea Europeană este, pe de altă parte, piața de consum cea mai importantă pentru noi și va reprezenta o oportunitate foarte importantă pentru firmele chineze. De aceea noi considerăm că cooperarea noastră este una în care toată lumea are de câștigat. Noi avem acum o piață foarte deschisă, mai ales în domeniul serviciilor, aproape în procent de 100%. Și pe viitor, China va continua să importe și mai mult, mai ales echipamente, componente și tehnologii de vârf, precum și materii prime. Vom continua să facilităm investițiile străine, mai ales pentru a achiziționa industrie și tehnologii care economisesc energie și protejează mediul înconjurător. De asemenea, încurajăm firmele chinezești să investească în străinătate, pentru că suntem convinși că asemenea investiții vor permite crearea de locuri de muncă și vor participa la creșterea economică. Doamnelor și domnilor, acolo unde există lumini, există și umbre. Bineînțeles că nu trec cu vederea disputele care au apărut și fricțiunile în relațiile noastre comerciale. Nu ne pasă de posibilitatea de a obține statutul de economie de piață, ne pasă de toate chestiunile legate de măsurile antidumping și așa mai departe. De foarte multe ori, uh, partea europeană se plânge de din cauza deficitului balanței comerciale și se plânge în legătură cu mm, mm, rata de deschidere a pieței noastre. E clar că avem nevoie de noi abordări. Aș vrea să fac cinci propuneri. Mai întâi, ar fi bine, în primul rând, să vedem cooperarea noastră pe termen lung. Cooperarea noastră este atât de profundă și de complexă, încât e clar că are impact și asupra altor aspecte a cooperării dintre țările noastre. Ar fi păcat ca totul să fie pătat de unele incidente izolate. Noi ne dorim foarte mult ca parteneriatul nostru atât de cuprinzător și cu caracter strategic să continue. Pentru că aspectele economice trebuie să fie coordonate, să fie armonizate cu dialogul pe alte teme. Pe de altă parte, noi considerăm că principiul deschiderii și a încrederii reciproce trebuie să, să, să ne ghideze toate relațiile și discuțiile. Politica deschisă a Chinei este orientată către obținerea creșterii economice atât pentru sine cât și pentru partenerii săi. Și suntem împotriva politicilor protecționiste și suntem pentru o piață deschisă. Cum spuneam, vom crea mai multe oportunități pentru crearea de afaceri, pentru investițiile străine. Și ne dorim să existe transferul de industrie și, bineînțeles, nu suntem împotriva delocalizărilor. Însă, China a făcut toate eforturile pe care le-a a putut să le depună astfel încât să încurajeze importurile chiar și în mm, plină criză economică. Avem un mecanism cu mai multe fațete, astfel încât ele, el să poate să permită firmelor noastre să importe, cum spuneam, tehnologiei și, pe de altă parte, să le permite să facă față uh, incidentelor și disputelor. Cel de-al 11-lea summit UE China, precum și cea de-a doua întrunire a Comitetului Mixt la nivel înalt, au permis să se abordeze diferitele aspecte care au apărut din cauza crizei economice și financiare. Sperăm că aceste organisme pot să promoveze în continuare cooperarea și să rezolve disputele. Să nu uităm faptul că economiile noastre au avut ambele de beneficiat de pe urma relațiilor comerciale. Suntem convinși că aceste relații se vor dezvolta în continuare. Pentru că Uniunea Europeană este lider pe piața mondială în ce privește tehnologiile de vârf, în ce privește sistemele de, um, industriale și um, strategiile de marketing. Însă, nu putem să avem un echilibru a balanței comerciale în fiecare sector economic. Cred că cel mai bine ar fi să vedem care sunt avantajele per ansamblu decât să ne protejăm fiecare pătrățica lui. Obiectivul final trebuie să fie dezvoltarea. Economia mondială a avut mult de suferit în ultimul timp, dar asta nu înseamnă că nu există încă soluții pentru a obține creștere economică. China accelerează transformarea modelului său economic. Avem nevoie unii de alții mai mult decât niciodată și avem toate motivele să ne așteptăm la o cooperare mai intensă, mai ales în ce privește protejarea mediului înconjurător și tehnologiile pentru economisirea de energie. În unele domenii s-au obținut deja rezultate care ne-au mulțumit, însă în alte domenii, mai ales în ce privește tehnologiile de ultimă oră, există obstacole de partea europeană care ne pun probleme. Știu că comisia dumneavoastră este una cu foarte multă experiență în această instituție și sper că dumneavoastră veți cere să existe relații economice de lungă durată între Uniunea Europeană și China. Ne dorim să existe o atmosferă primitoare pentru China în Parlamentul European și pentru a promova comerțul între China și Uniunea Europeană și parteneriatul economic, care, cum spuneam, are un caracter strategic, Trebuie să continuăm așa cum am început și să ne gândim că acest lucru reprezintă avantaje pentru toate, uh, toți cetățenii noștri. Mulțumesc, domnule ambasador, spune președintele. Cred că trebuie să salutăm faptul că la această primă uh, întâlnire a comisiei noastre, la acest început de mandat, am putut să discutăm cu reprezentantul unuia dintre principalii noștri parteneri economici și e clar că în următorii cinci ani vom încerca să menținem acest dialog. Acum am să dau cuvântul colegilor. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește summitul UE-China, uh, guvernul dumneavoastră a confirmat faptul că economia și comerțul reprezintă doi piloni foarte importanți pentru viitor. De ce guvernul dumneavoastră promovează protecționismul prin metode tarifare și netarifare, iar guvernul uh, Chinei va reconsidera chestiunea barierilor netarifare, dat fiind relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Iar în cele din urmă ar vrea, aș vrea să vă întreb care este poziția uh, guvernului uh, chinez privind um, stimulentele fiscale acordate companiilor. Se va promova sau se va elimina acest, uh, această măsură a stimulentelor fiscale? Vă mulțumesc. Would you like to answer the questions one by one, Ambassador? Domnule ambasador, doriți să răspundeți pe rând întrebărilor? îmi cer scuze, spune domnul ambasador, nu am înțeles exact întrebarea dumneavoastră. It may be better to speak in your natural okay. language then... Domnul președinte, domnule ambasador, dacă doriți, puteți, uh, și asta este valabil pentru toată lumea, toată lumea poate vorbi uh, limba maternă, pentru că avem interpretare. Și vă rog să nu vă grăbiți foarte tare. Domnule ambasador, doriți să uh, folosiți serviciul de interpretare? Me gustaría preguntar al, al señor embajador que como usted ha confirmado Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să-l întreb uh, pe domnul ambasador următoarele chestiuni. Cum am spus, comerțul va fi un pilon important pentru dezvoltarea în China. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce guvernul chinez promovează protecționismul prin bariere netarifare și incitarea consumatorilor să cumpere produse locale? Iar o altă întrebare este, guvernul chinez crede că poate reduce barierele netarifare pe termen lung, dat fiind importanța uh, relațiilor comerciale între China și Uniunea Europeană. Iar în ultimul rând, aș dori să vă întreb care este poziția guvernului chinez privind um, planurile de măsuri de stimul, stimulare fiscale pentru crearea pentru implantarea unor companii străine în China, acest, aceste măsuri de stimulente fiscale vor continua sau se vor reduce și elimina treptat? Mulțumesc uh, foarte mult. Puteți adresa întrebări și comisiei, nu doar domnului ambasador. Domnul ambasador are cuvântul. Guvernul chinez are o poziție foarte clară împotriva tuturor formelor de protecționism, protecționism și nu adoptă măsuri discriminatorii. De pildă, acum ceva vreme, a existat o neînțelegere în presa occidentală privind uh, situația în China și se prezintă o imagine greșită a acestui așa zis protecționism chinez. Imaginea, cum am spus, este greșită. În iunie anul acesta s-au introdus politici pentru a proteja prin lege produsele fabricate în China, inclusiv produsele fabricate de companii străine care funcționează în China. Bineînțeles, după cum știți, noi nu suntem membru sem uh, semnatar al acordului privind achizițiile publice guvernamentale al OMC, dar uh, vom continua să deschidem piața în acest sector către partenerii noștri externi și sperăm că, și sperăm ca partenerii noștri să, ia, să aibă o abordare flexibilă și abordabilă și să ne permită um, pe viitor să facem parte din acest acord OMC despre care v-am vorbit. Mulțumesc! Ascoltato cu mult interes de da, relațiunea de dell'ambasciatore. Am ascultat cu mare interes uh, prezentarea domnului ambasador și ne impresionează pe toți volumul uh, relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și China, bineînțeles. Ca uh, liberal, democrat, cred că acest lucru aduce la stabilitate planetară și nu numai la îmbunătățirea relațiilor bilaterale între Europa și China. Stabilitatea și bunăstarea întregii planete depind de acest lucru. Acestea fiind spuse, nu putem nega faptul că deficitul comercial al Europei în ultimii cinci ani ne-a pus foarte multe probleme, din câte știu eu. Și a trecut de la 50% sau mai puțin la 150%. Aș dori să, eh, să-l întreb pe excelența sa și pe reprezentantul comisiei dacă s-a făcut o analiză asupra durabilității pe termen lung și pe termen mediu a, a acestui deficit comercial care se pare că ne-a scăpat din mână pur și simplu. Și aș dori să vă întreb ce măsuri se pot lua pentru a remedia această situație. Bineînțeles, această chestiune are legătură cu chestiunea pe care mă bucur că a abordat-o domnul ambasador și care se referă la accesul produselor europene pe piața chineză. Mă interesează acordurile de parteneriat uh, economic care se, des, care se derulează acum cu China și care sunt perspectivele liberalizării pieței chineze, mai ales în ceea ce privește sectorul bancar, sectorul comunicațiilor și alte și al altor servicii pe care le poate oferi Uniunea Europeană dar nu reușește, se confruntă încă cu anumite obstacole într-o țară precum China. Mai avem și chestiunea dumpingului, care uh, ia forma dumpingului tarifar, dar și uh, alte forme, cum ar fi dumping, dumpingul de mediu și așa mai departe. Și aici se mai pun probleme de transparență în ceea ce privește produsele și modul în care pot fi, uh, în care se poate exercita o trasabilitate a acestora. Cred că Acestea sunt chestiuni foarte importante, mai ales pentru substanțele chimice uh, folosite în industriile farmaceutice din Uniunea Europeană și SUA. Americanii au propriul lor sistem de control. Uh, noi nu avem așa ceva, noi depindem de autoritățile chineze în acest sens, dar dar criteriul transparenței și trasabilității produselor uh, nu sunt întotdeauna respectate așa cum ne-am dorit. În ceea ce privește sectorul uh, auto, în septembrie 2009, septembrie 2009, dacă nu mă înșel, era, uh, era um, scadența pentru îndeplinirea unor uh, condiții în acest sector, uh, care, condiții care au fost hotărâte de Uh, OMC privind accesul pe piață uh, a, industriei auto europene. Nu știu cum stau lucrurile aici, nu am primit destule informații. Aș dori ca fie excelența sa, fie reprezentanta comisiei să ne prezinte această situație, dacă se poate. Acestea fiind spuse, noi, uh, Comisia INTA, am considerat întotdeauna relațiile Uniunii Europene cu China o chestiune care trebuie abordată în totalitate și unde intră și drepturile omului. O, o chestiune care nu trebuie uitat, care nu trebuie trecută cu vederea. Va, în această vară ne-am confruntat cu mai multe crize în partea de în partea de vest a Chinei, de exemplu. Nu știu dacă mai aveți informații privind uh, soarta uh, unor persoane despre care ni s-au uh, comunicat unele abuzuri, aș dori să aș dori să pun o întrebare simbolică. Uh, ce s-a ales de câștigătorul premiului Sakharov? Nu știm uh, care este situația sa, care este situația sentinței date și dacă procesul va fi rejudecat în decembrie anul trecut, uh, premiul Saharov uh, i-a fost decernat, iar acest caz a fost foarte mediatizat atunci. Aș dori însă să mai primesc informații suplimentare, dacă se poate. Și încă două întrebări privind relațiile între guvernul chinez și um, alte guverne din Asia, cum ar fi guvernul din Taiwan, de pildă. Noi considerăm că dezvoltarea relațiilor comerciale între China și Taiwan a fi foarte importantă, iar noua schimbare de guvern din Taiwan va înlesni lucrurile aici. Nu știu dacă vizita uh, lui Dalai Lama în Taiwan va avea consecințe privind relațiile dumneavoastră comerciale cu această țară. Într-o oarecare măsură trebuie spus că aceasta a reprezentat întotdeauna o poartă de intrare uh, în continentul asiatic și trebuie spus acum că a existat o schimbare a majorității în guvernul chinez, ceea ce va avea, bineînțeles, impact asupra relațiilor comerciale. Mulțumesc! Mulțumesc um, chestiunea premiului Sakharov și altele la care la care ați făcut referire sunt chestiuni ce țin de Comisia pentru Drepturile Omului. Noi suntem aici o comisie pentru um, comerțul internațional și vă rog să vă limitați la chestiunile comerciale. Domnule ambasador, uh, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, Eh, știți foarte bine că în deceniile de reformă și de deschidere a Chinei s-a pus foarte mult eh, accent pe progresul economic al Chinei și eh, s-a neglijat, s-au neglijat schimbările din domeniul social și politic, iar cred după mine că schimbarea de mentalitate este cea mai importantă schimbare care a avut loc în China. Iar această schimbare de mentalitate este una foarte importantă, fie că este vorba de statul de drept, în democrație, protecția drepturilor omului. Noi sperăm ca lumea să privească obiectiv aceste schimbări și să le înțeleagă mai bine. În ceea ce privește huja, câștigătorul premiului Sakharov, el a el a recunoscut că a încălcat legea și s-au luat măsuri în consecință. Cred că ați observat că uh, relațiile noastre s-au îmbunătățit în ultimul an, aducând uh, beneficii populației și, în egală măsură, îmbunătățind pacea și stabilitatea. Bineînțeles, vizita al Dalai Lama va avea un impact asupra acestui avânt și uh, am discutat cu autoritățile taiwaneze și le-am recomandat să aibă mare atenție legătură cu acest eveniment. În ceea ce privește incidentul de pe 5 iulie, uh, seamănă cu incidentul de la Lhasa de anul trecut, astfel de uh, organizații pun la cale uh, activități, acțiuni violente, iar uh, mass media iar mass media acoperă astfel de subiecte. Eu însă sper ca uh, lumea să înțeleagă în mod obiectiv care este realitatea acestor incidente. Uh, noi ne opunem uh, oricăror încercări de separatism și terorism, dar, bineînțeles, aceste chestiuni nu au legătură cu comerțul și economia, o să mă opresc aici. În ceea ce privește chestiunile comerciale, aș dori să subliniez trei aspecte, mai ales în ceea ce privește dezechilibrul comercial. Uh, China este piața de export a Uniunii Europene care se dezvoltă cel mai mult. Din 2004 până în 2008, exporturile Uniunii Europene în China au crescut cu 65%. Există foarte multe motive pentru acest uh, dezechilibru comercial, am, m-am referit la acest lucru în discursul meu, dar motivul cel mai important îl reprezintă relocalizarea uh, investițiilor și, com- și comerțului internațional, precum și a industriei internaționale. Companiile europene care funcționează uh, în China fabrică și vând produsele în China, ceea ce a înlocuit exportul direct din Uniunea Europeană. În 2006, vă pot da câteva cifre în acest sens, companiile europene din China au avut un volum de vânzări de 200 Uh, șase de miliarde de dolari americani, o cifră mult mai ridicată decât deficitul um, comercial al Uniunii Europene care reprezent, cu China, care reprezenta 91 de miliarde de dolari americani. Iată, deci, o primă încercare de a răspunde acestei chestiuni. Uh, în, cadrul, în ceea ce privește negocierile de la Doha, la ora actuală, prioritatea o, o reprezintă transformarea voinței politice a liderilor în uh, acțiuni concrete care să vizeze promovarea acestor negocieri pe baza cadrelor existente, ceea ce ne va ajuta să dezvoltăm rezultatele pe care le avem până acum și să rezolvăm chestiunile restante. Negocierile Doha ar trebui să oglindească îngrijorările membrilor și ar trebui să pună în aplicare principiul tratamentului diferențiat și special, iar uh, membrii ar trebui să dea dovadă de flexibilitate și să, um, să aducă noi reduceri. În ceea ce privește cazurile de antidumping, avem o recrudescență a acestor cazuri care vizează China într-o perioadă foarte scurtă de timp și s-a înrăutățit acest fenomen. Companiile noastre au beneficiat de un tratament uh, incorrect, dar, după părerea noastră, între China și Uniunea Europeană există mai, multe, um, mai multă cooperare decât concurență și mai multe, um, mai multe șanse decât obstacole. Iar uh, acum trebuie să menținem deschiderea, să menținem șansele, de, șansele comerciale și cooperarea și să nu ne lăsăm umbriți de problemele pe care le avem. Sperăm că Uniunea Europeană va reuși să controleze această problemă a antidumpingului, pentru că acest lucru este în interesul relațiilor noastre economice. Sperăm uh, să sporim uh, cooperarea pentru a uh, rezolva problema antidumpingului. Domnul președinte, Um, în legătură cu acordurile de parteneriat economic, uh, dorește cineva să adreseze o întrebare? Uh, yes, uh, in relation to... Uh, da, spune reprezentanta Comisiei, în legătură cu negocierea acordurilor de parteneriat economic, am menționat în intervenția mea că suntem puțin dezamăgiți la Comisie de faptul că nu am progresat atât de rapid pe cât am fi sperat. Suntem de acord acum asupra a trei articole, însă sunt trei din 20 și ceva. Deci după un an și jumătate, cred că vă dați seama că suntem dezamăgiți. Cu toate acestea, am, avem un angajament și partea chineză și-a luat și ea angajamentul de a continua aceste negocieri în toamna 2009 pentru a încheia mai multe articole înainte de summitul de anul acesta. Mulțumesc, domnul Casac. Vă rog uh, să vă limitați la două minute. Cei uh, care sunt vechi în Parlament uh, sunt în stare să spună ce au de spus în două minute, chiar mai puțin la plenară, deci vă rog să fiți cât mai succinți. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu cât se poate de scurt. Uh, domnule ambasador, într-adevăr, am fost încântat să ascult intervenția dumneavoastră referitoare la relația bilaterală și multilaterală între Uniunea Europeană și China. Cu toate acestea, mi se pare că declarația că China are de suferit din cauza măsurilor antidumping europene este cam exagerată, pentru că există doar un procent, 1% din toate produsele importate în, uh, din Uniunea Europeană de către China uh, sunt afectate de aceste măsuri europene. Pe când dezechilibrul comercial între China și Uniunea Europeană este foarte dezavantajos tocmai pentru Uniunea Europeană. Aceste măsuri nu afectează China. Importurile europene nu sunt tocmai benefice pentru relansarea relațiilor comerciale. Și aș avea uh, două întrebări pentru mine foarte importante. Prima se referă la care le luați uh, pentru a combate uh, contrafacerile și, respect, și cum promovați respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ce obiective aveți și ce progres considerați că ați făcut în acest domeniu? A doua întrebare se referă la angajamentul pe care ne dorim cu toții să și-l ia China la conferința de la Copenhaga în domeniul schimbărilor climatice. Vor fi oare măsuri concrete ale Chinei pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră? Mulțumesc! Văd că aveți foarte mare experiență, ați vorbit exact două minute. Și... Protecția drepturilor de proprietate intelectuală este necesară pentru China, pentru întărirea competențelor tehnologice și de inovare. Am stabilit deja un cadru legal referitor la proprietatea intelectuală care corespunde normelor internaționale și de asemenea ne consolidăm eforturile de punere în aplicare ale acestei legi și de asemenea pentru a scădea pragurile de uh, urmărire în justiție, urmărire penală. În ultimii ani, punerea în aplicare atât a cadrului legal cât și în ceea ce privește măsurile luate a reprezentat un progres fără precedent. Și aș dori acum să uh, vă uh, prezint pe scurt situația. Cred că trebuie să uh, apreciați uh, calitatea măsurilor luate și progresele făcute. În, de exemplu, s-a emis o hotărâre în legătură cu un program de software și această hotărâre a reflectat uh, determinarea Chinei de a proteja pe uh, deținătorii drepturilor. S-a, acest, uh, această cauză, această hotărâre a fost menționată în presa internațională și a fost considerată ca uh, o piatră de hotar în domeniu. În ceea ce privește schimbările climatice, acest subiect de asemenea se bucură de atenția internațională și este un subiect important mai ales în relația Chinei cu Uniunea Europeană. La toate întâlnirile de nivel înalt, acest subiect este prioritar pe ordinea de zi. Pentru China este un subiect foarte important. Noi luăm foarte în serios combaterea schimbărilor climatice, dorim să economisim energia și resursele și considerăm că protecția mediului este o politică de stat de bază pentru obținerea Uh, dezvoltării durabile, avem o strategie națională și China a făcut foarte multe în acest domeniu pentru a ameliora eficiența energetică și a face eforturi foarte mari pentru a atinge obiectivul de a uh, scădea folosirea de energie cu 20% în 2010 pe baza cifrelor din 2005. Uh, dacă se va atinge acest obiectiv, va reprezenta o reducere a emisiilor cu 1,5 milioane de tone de CO2, miliarde de tone, ceea ce va fi cea mai mare contribuție națională la uh, orice uh, plan de reducere a emisiilor. În al doilea rând, încercăm să ne ajustăm, să ne adaptăm structura energetică și încercăm să folosim mai mult energii regenerabile. De asemenea, să facem economii de energie în principalele ramuri ale industriei. Avem un pachet de stimulente cu investiții de peste un miliard de ieni care uh, sunt direcționați către reducerea consumului de energie din industrie. Cred că istoric statele dezvoltate sunt cele responsabile și ele trebuie să reducă emisiile cu 20% până în 2020, luându-se ca punct de referință anul 1999. Și ele trebuie să desfășoare politicile necesare și să ia măsurile ce se impun. La conferința de la Copenhaga, aceasta va fi o poziție la care China va subscrie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jalev. Si, monsieur le président, euh, nous avons entendu... Mulțumesc, domnule președinte. Reprezentanta Comisiei Europene ne-a spus că există ca obiectiv un acord uh, ambițios. Nu uh, e vorba de un acord de liber schimb, după cum ni s-a spus, ci de un acord privind investițiile și proprietatea intelectuală. Și aș vrea să adresez o întrebare Comisiei. Uh, Vom putea oare și cum anume și în ce perioadă de timp să avem uh, informații mult mai precise cu privire la această negociere, la domeniile acoperite și la obiectivele uh, despre care am auzit că sunt ambițioase ale Comisiei Europene. Și am și o întrebare pentru excelența sa. În penultimul alineat al documentului său, uh, cel referitor la mizele economiei ecologice și la protecția climei, se menționează niște întrebări, niște uh, probleme legate de cooperarea în domeniul mediului și poziția Uniunii Europene. Este vorba, desigur, și de Copenhaga. Ar putea doar domnul ambasador să fie mai clar și să menționeze la ce uh, restricții europene se referă aici și ce tehnologii consideră că sunt vizate aici, în perspectiva Copenhaga. Mulțumesc! Mulțumesc, am să rog întâi comisia să ia cuvântul. Mulțumesc. Într-adevăr, suntem în curs de redactare a proiectului de text de negociere. Cred că este destul de limpede care sunt domeniile cheie pentru noi. Evident că e vorba de investiții, după cum ați spus și dumneavoastră, de servicii, de achiziții publice și de uh, barierile, barierele tehnice comerciale. Acestea sunt cele mai dificile discuții cu partea chineză până acum. Toate capitolele acestea sunt discutate la negocieri, însă unele sunt mult mai uh, dificile Însă din, text, din textul pe care vi l-am trimis puteți vedea asupra căror părți din text am căzut de acord și unde, avem, unde am primit contrapropuneri din partea Chinei. Și veți mai primi lămuriri în următoarele săptămâni. Mulțumesc, domnule ambasador! 那么，中欧在这个高科技合作上，总体上。 în ceea ce privește cooperarea în domeniul tehnologiei de vârf, cred că situația este foarte bună între Uniunea Europeană și China. Uniunea Europeană este principalul partener al Chinei în domeniul tehnologiei. E vorba de tehnologie avansată, de uz civil și dorim să întărim această cooperare. Vă mulțumesc! Domnul Boulder? Belder. Domnul Belder. Meneer de voorzitter, eh, ik wilde kort even voortbeduren op wat collega Kazak... Mulțumesc, domnule președinte. Eh, încercam să ascult ce spunea domnul Kazak eh, în legătură cu... Aș dori să se continue pe această temă și anume să se vorbească despre domeniile unde se pierd bani. Vreau să-i spun domnului ambasador că noi apreciem orice inițiativă a Chinei în domeniul proprietății intelectuale. Și spun acest lucru pentru că consider că uh, a existat o mare lipsă în acest domeniu care a uh, dus la crearea unui obstacol pentru noi atunci când dorim să intrăm pe piața chineză. Deci, E vorba de protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Aceasta este foarte importantă și vă urăm mult succes în uh, punerea în practică legislației ca să putem ameliora comerțul. Acum am o întrebare pentru comisie. Înțeleg că ați făcut mari eforturi în ultimii ani pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală, însă este aici un subiect foarte delicat în ceea ce privește acțiunile întreprinse. Produsele importate din China sau din altă parte este important să se țină cont mai ales de uh, medicamente. Aș dori să știu dacă aveți cifre în acest domeniu, pentru că asta doresc să afle consumatorii din Olanda și din alte state membre, fie că e vorba de medicamente contrafăcute din China sau din altă parte. Mulțumesc, domnule ambasador. 关于这个保护知识产权的问题， în ce privește protecția, pro, poziția protecționistă a guvernului chinez, deja am spus că noi nu avem asemenea atitudini Deocamdată, noi avem nevoie să îmbunătățim climatul uh, uh, investițional. Pe viitor, noi vom supraveghea și mai îndeaproape punerea în aplicare a legilor și siguranța juridică. Vom încerca să creștem gradul de informare a publicului, dar să nu uitați că suntem o țară cu un teritoriu extins, cu o populație foarte numeroasă și e normal ca în unele locuri să apară uh, um, probleme de acest gen. Este inevitabil, însă noi vom face tot ce ne stă în putință. Vă mulțumesc. Uh, well, thank you. Um, I'm I, I... Comisia acum. Vă mulțumesc. În ce privește încălcarea drepturilor de proprietate pentru medicamente contrafăcute care ar proveni din China, nu am niște cifre uh, exacte, însă aș vrea să spun că avem multe puncte divergente în sectorul industriei farmaceutice cu partea chineză. Atunci când e vorba despre uh, comercializarea de noi medicamente, de brevete, dar în curând vom uh, publica un document care va ține cont și de acest uh, uh, aspect. David, aș vrea să revin la ce a spus domnul ambasador mai devreme cu privire la uh, restricțiile din partea europeană în ce privește transferul de tehnologie. Cred că ele sunt justificate de îngrijorările noastre în ce privește respectarea dreptului de uh, proprietate intelectuală. Evident că nu putem fi împotriva transferului de tehnologie pentru a permite Chinei să respecte mai mult mediul înconjurător și să-și reducă emisiile de gaze cu efecte de seră, dar uh, vom putea să fim într totul de acord atunci când uh, vom avea garanția că cum, drepturile de proprietate intelectuale sunt pe deplin respectate și că nu există niciun fel de alt pericol. Pe de altă parte, cum știm că în China există un mare risc de inflație, ar o schimbare a politicii um, um, macroeconomice ar fi binevenită din partea Chinei pentru a echilibra balanța comercială. Acum, în ce privește schimburile comerciale dintre Hong Kong și China, pentru că știu că nu e vorba despre același sistem economic. Acum domnul ambasador are cuvântul. Așa cum am mai spus, protecția um, um, în domeniul EPR există numai pentru a crea condiții favorabile pentru investiții. Acum, în ce privește rata de schimb a monedei noastre naționale din iulie 2005, când am început o reformă în ce privește rata de schimb, am făcut o modificare de la 21,7 la 1,6. Practic, avem o rată de fluctuație a ratei de schimb, care este destul de stabilă față de dolarul american, de yenul japonez și de euro. Echilibrul dintre cerere și ofertă sunt de asemenea este, mă scuzați, de asemenea un factor important pentru um, calcularea ratei de schimb și bineînțeles că a influențat foarte mult fluctuarea acesteia. Guvernul monitorizează foarte îndeaproape felul în care evoluează această rată de schimb în funcție de etalonul, de coșul etalon de monezi internaționale și vom încerca să îmbunătățim cât mai mult cu putință această rată de schimb și să o menținem cât mai stabilă cu putință la un nivel cât mai rezonabil. În ce privește relațiile noastre cu Hong Kong, e clar că din 1997 Hong Kongul face parte integrantă din teritoriul Chinei și reprezentăm o singură țară, un singur sistem nu cred că au putut să existe temeri uh, pentru um, climatul de afaceri din Hong Kong, pentru că noi nu am vrut să destabilizăm această parte a Chinei. Chiar și atunci când a existat o um, reducere a ritmului um, economic, când a existat o criză economică, guvernul central chinez a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ajuta economia Hong Kong și acum lucrurile se îmbunătățesc. Vă mulțumesc. Președintele, da, bine că n-ați menționat și Macao, care până nu de mult a fost un teritoriu portughez. Domnul Arif. Am ascultat cu foarte multă atenție ce a avut de spus excelența sa, domnul ambasador, și ce a avut de spus reprezentantul comisiei. Întotdeauna este interesant să vezi că se poate discuta despre relațiile comerciale și se uită cu desăvârșire impactul asupra societății a felului în care evoluează aceste relații comerciale. Colegii mei au evocat deja aspecte care pun probleme, norme care nu sunt respectate. Și atunci aș vrea să rog pe domnul ambasador să evoce um, lucruri precum nerespectarea dreptului muncii, um, în ce privește libertatea de a la, la un sindicat, în ce privește munca forțată, respectarea um, drepturilor fundamentale în sine, pentru că cred că și aceste lucruri ar trebui uh, avute în considerare atunci când dezbatem despre relațiile comerciale între China și Uniunea Europeană. În ianuarie a fost semnat un acord între China și Uniunea Europeană ce privește sănătatea și genera locul de muncă, dar din câte știu eu, de atunci și până în prezent nu au fost observate um, progrese majore și atunci aș dori ca domnul ambasador să comenteze asupra acestui subiect în general. Mulțumesc, domnule președintele. Domnul ambasador, vă rog. Așa cum știți, avem o populație de 1,3 miliarde de locuitori, avem disparități mari între diferitele uh, părți ale țării, unele um, sunt puternic industrializate, altele mai mult cu caracter agricol și avem foarte multe probleme și de, de diferite um, naturi, probleme diferite, mă scuzați, uh, de dezvoltare socială și economică, iar guvernul chinez încearcă să le abordeze pe toate încetul cu încetul. Noi impunem reglementări foarte stricte. Pe de altă parte, cred însă că putem spune că China a îndeplinit chiar înainte de um, um termenul stabilit obiectivele de dezvoltare ale mileniului. noi am reușit să scădem rata sărăciei de la câteva sute de milioane la numai câteva zeci de milioane. Însă, ponderea uh, populației care trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi este în continuare mare în China și trebuie să găsim uh, resursele necesare pentru a sprijini aceste familii. Dar aceste probleme sunt inerente atunci când mergi pe calea dezvoltării. Și sperăm ca pe viitor toate aceste aspecte să fie dezvoltate. Doamna de Sarnez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să insist asupra anumitor lucruri care sunt importante. Domnule ambasador, știți bine că nu suntem, nu ne aflăm pe un picior de egalitate în domeniul comerțului internațional pentru că nu respectăm aceleași reguli. Și cetățenii noștri ne adresează reproșuri pentru că sunt conștienți de existența acestui dumping uh, social și de mediu. Și atunci, e clar că există două soluții posibile. Țările care respectă aceste reguli să nu accepte produse din țările care nu le aspectă, să se protejeze împotriva lor. Cealaltă soluție este ca țările partenere să ajungă la o armonizare a standardelor aplicate că e vorba despre standarde sociale, de mm, dreptul muncii sau de protecție a mediului și să fie vorba despre o armonizare uh, către standarde cât mai ridicate. Deci aș dori să rog pe domnul ambasador să revină asupra acestui punct. Și apoi, în ce privește munca copiilor, vreau să vă întreb dacă aveți intenția să ratificați convențiile um, pe această temă, convențiile um, Organizației Internaționale a Muncii. Și ați, um, mi s-a părut că ați spus că nu puteți să luptați uh, um, pe deplin împotriva schimbărilor climatice din cauza faptului că Uniunea Europeană refuza să vă ofere tehnologia de uh, vârf pe care o dorează, dar nu cred că aceasta este singura cauză. Președintele, Doamna de Sarnez, poate că ar fi interesant să auzim mai întâi părerea, să auzim și părerea comisiei, mă scuzați, după ce răspunde domnul ambasador. După cum am spus, poziția guvernului chinez este următoarea. Avem un cadru legislativ privind uh, uh, și inclusiv legislația muncii privind uh, combaterea uh, muncii infantile. Dacă se mai întâmplă, acest fenomen se întâmplă în uh, zone izolate ale Chinei. În ceea ce privește protecția de mediu, vreau să vă spun că se vorbește foarte mult despre dezechilibru comercial, despre concurență neloială, dar poate că nu ați observat că avem foarte multe produse de bună calitate, dar ieftine. Aceste produse sunt uh, fabricate în China. Ați analizat uh, numai cifra dezechilibrului comercial, însă cred că ar trebui luate în considerare mai multe perspective privind această chestiune. Ar uh, dori să facă câteva observații și reprezentanta comisiei? Da, mulțumesc. Bineînțeles, uh, dezvoltarea durabilă, standardele muncii și așa mai departe sunt elemente ale negocierilor noastre foarte importante și sunt discutate în uh, dialogul nostru fie bilateral, fie între guvernul chinez și uh, reprezentanții Ministerului de Externe în uh, cadrul diverselor acorduri și convenții. Noi uh, am încercat întotdeauna ca în ceea ce privește acordurile comerciale să avem o analiză a impactului comercial și am analizat îndeaproape aceste analize în momentul uh, în care am negociat acordul de parteneriat și cooperare și vreau să vă spun că această analiză a fost furnizată de o firmă de consultanță externă și este un raport public pe care îl puteți uh, studia și, cum am spus, este un element uh, perpetu al activității noastre. Joe Higgins are o ultimă întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez această întrebare Comisiei. Comisia spune că China este partenerul comercial cel mai important al Uniunii Europene și a făcut referire la o clasă de mijloc în dezvoltare în China care ar putea să cumpere mai multe produse europene. Dar aș dori să întreb Comisia cum reușește să împace uh, faptul că face presiune asupra Chinei să ajungă la stat, să obține statutul de economie de piață, iar o condiție în acest sens a fost împlinită, este vorba de um, absența implicării statului în funcționarea companiilor în, în, domeni, în sectorul privatizării, dar aș dori să întreb Comisia ce părere are despre faptul că această privatizare pe care o doresc este un, este un proces foarte violent în China și are efecte negative asupra drepturilor și vieții lucrătorilor. În luna iulie, eh, de pildă, într-o provincie chineză, do- sau eh, s-au pierdut 25.000 de locuri de muncă într-o fabrică S-ar fi întâmplat acest lucru dacă nu ar fi existat uh, demonstrații din partea lucrătorilor care au reușit să amâne acest lucru. Același lucru s-a întâmplat uh, într-o, și într-o altă provincie chineză. Condițiile de muncă ale lucrătorilor ar fi avut de suferit uh, semnificativ. Aș dori să vă să întreb Comisia În momentul în care avem uh, interes, uh, avem capital european investit, dar uh, se uh, folos, dar sunt folosiți uh, lucrătorii migranți care sunt privați de drepturi în țara lor. Cum poate Comisia să ceară privatizare și să ceară în continuare economie de piață în momentul în care acesta este rezultatul acestui proces? clasa lucrătoare chineză este cea mai exploatată um, și cea mai privată de drepturi din lume. Aceasta este realitate. de la închisorile staliniste am ajuns la noi închisori capitaliste pentru acești lucrători. Și aș dori să vă întreb cum rămâne cu drepturile lucrătorilor? Cum rămâne cu sindicatele? Și cum rămâne cu organizațiile uh, de muncă pentru, a, pentru apărarea drepturilor lucrătorilor. Cum reușim să protejăm lucrătorii de politicile, politicile uh, care distrug pur și simplu toate drepturile lucrătorilor? În ceea ce privește statutul de economie de piață, nu cred că Comisia împinge China către acest statut de economie de piață. Cred că această decizie a fost luată deja de guvernul chinez, care dorește să, să obțină acest statut de economie de piață. În ceea ce privește privatizarea, aș dori să vă spun că și această politică ține de guvernul chinez. Comisia Europeană nu ar reuși uh, să uh, acest lucru Chinei și cred că excelența sa ar putea să vă răspundă mai bine în acest sens. În ceea ce privește companiile europene care funcționează în China, aș dori să vă spun că majoritatea sunt foarte active în ceea ce privește standarde sociale și de muncă. Majoritatea au standarde ridicate și nu ar fi corect uh, să spunem că aceste companii uh, și-ar trata lucrătorii mai uh, prost decât companiile de stat, doar pentru că acestea sunt companii private. Dar, după cum am spus, uh, noi uh, ne bucurăm că există această discuție privind responsabilitatea socială în sectorul de afaceri în China și sau am, am făcut unele seminare, am organizat seminare în acest sens alături de de Direcția Generală Comerț și, bineînțeles, alături de reprezentanții guvernului chinez. Mulțumesc, spune domnul președinte. Aș dori să mulțumesc reprezentantei comisiei, doamnei Helen Kerning, și, bineînțeles, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule ambasador, pentru că Uh, ați fost alături de noi astăzi. Relațiile cu China, după cum am spus mai devreme, sunt foarte importante și este important să le uh, ducem mai departe. Comisia INTA va trimite reprezentanți la Geneva la um, conferința ministerială și sper uh, că acest lucru se va întâmpla la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie și sper, cum spuneam, să înlesniți o întâlnire cu um, ministrul chinez de comerț la Geneva. Iar uh, în cele din urmă, domnule ambasador, poate că vă cer prea mult, dar uh, INTA uh, are în vedere o vizită anuală în, în China, astfel încât poate pe viitor uh, am putea să ne uh, gândim la o astfel de vizită. Vă mulțumesc în, încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici și pentru sprijinul acordat. Bun. Trecem mai departe acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. Impactul crizei economice și financiare actuale asupra comerțului internațional. Poate ar trebui să facem uh, o o scurtă pauză pentru a permite domnului ambasador să părăsească sala. Right. Impact of economic and financial crisis situation on international trade. I think it's fair to say that we're all Bun, acest uh, subiect îl cunoaștem foarte bine. Ambasadorul Chinei ne-a, ne spus, tocmai ne-a spus că este o situație globală și, bineînțeles, impactul crizei economice și financiare se resimte foarte mult în Europa mea și în țara mea, bineînțeles, astfel încât mi se pare uh, un moment oportun să discutăm această chestiune cu Comisia și situația pe viitor. Întotdeauna am considerat că dacă putem ajunge la o soluționare a negocierilor de la Doha și dacă putem progresa, acest lucru va fi de mare ajutor în contextul crizei economice și financiare. Dar, bineînțeles, până la urmă, toate relațiile comerciale cu orice țară vor avea, vor beneficia, vor, vor duce la sporirea șanselor pentru dezvoltare pe tot teritoriul Uniunii Europene. Sunt uh, conștient de problemele de ocupare care afectează întreaga Uniune Europeană și sper că reprezentantul Comisiei ne va putea lămuri în acest sens. Mulțumesc, erați aici alături de mine, nici nu v-am observat. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Cred că ar trebui să încep prin a vă felicita pe dumneavoastră și pe colegii de la INTA pentru alegere sau realegere și să vă urez un mandat plin de succes la această comisie atât de importantă. Ca și alți colegi de la comisie, vreau să vă asigur că veți beneficia de întregul nostru sprijin în activitatea dumneavoastră. Uh, Aș avea doar câteva cuvinte uh, despre mine. Astăzi este prima mea zi de lucru ca economist șef la Direcția Generală Comerț și este o mare plăcere să am ca prim, primă sarcină luarea de cuvânt în fața acestei comisii atât de importante și să discut subiecte atât de importante pentru noi toți. Poate că ar trebui să mai spun pe scurt câteva cuvinte despre unitatea economiștilor uh, de la Direcția Generală Comerț. Rolul nostru principal este acela de a oferi o analiză economică de înaltă calitate cu privire la politicile pe care le uh, desfășurăm și încercăm să ajutăm Direcția Generală să evalueze impactul acestor politici în lumea întreagă și să stabilim obiective pentru noi, uh, obiect, pentru noi domenii politice cooperăm și cu alte unități și încercăm să avem o privire de ansamblu asupra aspectelor economice uh, implicate de măsuri politice specifice. De asemenea, ținem legătura cu alte servicii ale Comisiei, încercând să uh, monitorizăm tot felul de domenii, cum ar fi concurența, de exemplu, și să ne asigurăm că din perspectiva Direcției Generale Comerț totul se desfășoară așa cum trebuie. Apoi avem și o funcție de transparență. Noi oferim cele mai recente statistici uh, colegilor noștri, dar și altor instituții și, desigur, și publicului larg și societății civile. Iar pe baza acestor trei piloni, uh, noi uh, suntem punctul central al Direcției uh, Generale Comerț pentru că monitorizăm impactul crizei asupra comerțului internațional și asupra uh, politicilor comerciale. Încercăm de asemenea să răspundem unei provocări atât de mari. Pentru schimbul acesta de opinii, domnule președinte, am trei mesaje cheie și aș vrea să le prezint pe scurt parametrii principali legați de comerț ai crizei, în primul rând, apoi răspunsurile politice constatate până acum și apoi câteva opinii despre uh, calea de progres. Avem doar trei, dacă ar trebui să deschid uh, criza în trei cuvinte, ar fi uh, bruscă, gravă și sincronizată. Bruscă, pentru că în primele trei luni Uh, exporturile au scăzut cu 30%, ceea ce este foarte, față de rata anuală, ceea ce este foarte uh, grav. Și am folosit și termenul grav, pentru că această criză este mai uh, serioasă decât marea criză, marea recesiune. Și apoi, de exemplu, din noiembrie 2008 cu, a scăzut cu 342 de miliarde. volumul de comerț, ceea ce e, poate că la o primă vedere nu înseamnă mare lucru, dar dacă ne gândim concret, asta ar însemna că, de exemplu, Spania, Su Suedia, uh, și-ar pierde 90% din uh, profit în 2008. Uh, Trebuie să răspundem cât se poate de rapid și de adecvat la această provocare. Un subiect mai puțin menționat, dar foarte important al crizei, este caracterul ei uh, de sincronizare toate statele au fost uh, afectate în același timp, a fost similar cu perioada de după al doilea război mondial. Nimeni nu a putut să scape, nimeni nu a reușit să iasă din criză prin exporturi, de exemplu. Iată un fenomen foarte important. Aș dori să menționez pe scurt unele dintre cifrele cheie. Sigur că nu le pot epuiza, uh, puteți însă prin întrebări să-mi cereți să revin la un indicator. În acest uh, grafic puteți uh, vedea, în primul rând, faptul că lumea întreagă este în recesiune și în 2009 rata de creștere va fi negativă. Minus 1,5% este pronosticul pentru 2009, ceea ce este foarte grav. Puteți vedea, de asemenea, că criza nu a afectat toate economiile în mod egal, a afectat mai mult economiile avansate, Uniunea Europeană, Japonia și Statele Unite. Iar multe state emergente și în curs de dezvoltare, mai ales China, cu toate că au fost afectate de criză, vor avea rate de creștere pozitive anul acesta. Și pronosticul pentru 2010 este uh, destul de solid ceea ce nu înseamnă că comerțul mondial va fi în stare bună conform uh, prognozelor. Pentru anul acesta, OMC a prevăzut cam minus 12% și anul viitor uh, re revenirea este modestă de 1%. În acest grafic, iată criza în Europa și uh, se arată că am fost trași înapoi la nivelurile din 2005. Toate eforturile de a câștiga cote de piață în străinătate din ultimii patru ani au fost complet anihilate de criză și am revenit unde eram în privința exporturilor în 2005. Deci, fă, dacă nu ar fi existat criza, linia roșie ar fi trebuit să o depășească pe cea verde. Dacă am fi urmat tendința a ascendentă din 2005 a exporturilor, însă deocamdată tendința este descendentă și nu știm nici măcar dacă vom reveni la nivelul din 2008, ca să nu menționăm nivelul la care ne-am fi aflat dacă nu ar fi fost criză. Am spus mai devreme faptul că criza a fost sincronizată, se poate vedea aici evoluția exporturilor, uh, marilor economii. În septembrie anul trecut, exporturile marilor economii au fost în cădere liberă până cu câteva luni în urmă. În acest grafic se văd însă și câteva semne de optimism pe baza uh, datelor din ultimele luni, datelor lunare de comerț. Putem vedea aici că linia verde revine la o oarecare creștere de la o lună la alta. Deci uh, putem considera că am trecut de punctul cel mai grav al crizei, cel puțin în ceea ce privește evoluția comerțului. Ca să consolidez ce am spus uh, în legătură cu revenirea, trebuie să ne asigurăm că și volumul comerțului crește. Acesta este cel mai bun indicator referitor la revenirea economică. Prețurile pot să fluctueze de la o zi la alta, însă este important să ne asigurăm că volumele, linia albastră aici, cresc. Aceasta este o dovadă că comerțul internațional își revine. Nu trebuie însă uh, să uh, ne culcăm pe ureche Cred că trebuie să tragem uh, învățături din Marea Depresiune. Iată, linia albastră reprezintă evoluția noastră astăzi. Și probabil că ilustrează cel mai bine dezbaterea uh, referitoare la probabilitatea unui uh, dublu punct maxim al crizei. Doamna Merkel a spus ieri că riscăm să punem în pericol perspectivele de revenire ale economiei mondiale dacă nu suntem precauți. Putem vedea din linia Marii Depresiuni că după un an de cădere liberă a comerțului au fost câteva luni de creștere susținută. Uh, toată lumea a crezut că aici este sfârșitul, însă după câțiva ani criza încă nu se terminase, deci trebuie să fim cât se poate de atenți și uh, trebuie să învățăm din uh, trecut și să nu repetăm aceleași greșeli. Trebuie să ne concentrăm asupra politicii comerciale. Răspunsul nostru a fost foarte simplu. Comerțul este o parte a soluției, nu o parte a crizei. Nu comerțul a provocat criza, comerțul este unul din principalele instrumente care pot accelera revenirea economică. Mesajul este simplu, e vorba despre chestiuni pe care le știam în trecut și care sunt clare care au fost întotdeauna clare în politica noastră comercială timp de zeci de ani, în politica comercială comună în Europa. Noi nu dorim să uh, facem apel la protecționism, pentru că astfel nu am face decât să ajungem din nou la o mare criză. Criza s-ar accelera. Sunt două mecanisme cheie prin care Comisia și alți uh, parteneri mondiali uh, au încercat să transmită acest mesaj simplu de menținere deschisă a piețelor. Comerțul a jucat un rol foarte important după criză și uh, mai ales mecanismul OMC. În timpul marii crize nu exista OMC și uh, nu existau cerințe de a se menține tarifele sub anumite plafoane. Nu existau reguli în acest domeniu. Acum aceste reguli există, ele se dovedesc eficiente în mare măsură. Însă, după cum am spus, sunt și lacune în regulile OMC. Și pentru a le remedia, comunitatea internațională și-a luat anumite angajamente în cadrul G20. Angajamentul este un element important pentru promovarea unui eh, grup de state care reprezintă mare parte din tranzacțiile comerciale. E vorba de pachete de stimulente care să nu distorsioneze comerțul și trebuie să se promoveze măsuri transparente în privința comerțului. Toate aceste măsuri au fost eh, eficiente până acum pentru a se evita scenariul catastrofic în privința crizei. În ceea ce privește Uniunea Europeană, ea fiind primul, cel mai mare grup de comerț și de asemenea de investiții, noi avem răspunderea de a ne păstra piețele deschise. Nu trebuie să uităm că două treimi din importurile noastre uh, ajung până la urmă să devină exporturi. Deci nu trebuie să ne menținem doar piețele externe deschise, ci și piețele interne deschise pentru restul umii, lumii. Pentru că într-o economie globalizată este foarte greu să ne asigurăm că o parte a lanțului global nu este cumva întrerupt de măsuri protecționiste sau chiar de criză în sine. Întreagăt aș dori să menționez că uh, întreruperile lanțului global uh, reprezintă unul din principalii factori, conform uh, opiniilor noastre, care au dus la o prăbușire a comerțului bruscă și gravă și de asemenea o scădere a PIB-ului, totul din cauza naturii globalizate a comerțului internațional. Aceste fluxuri, dacă sunt întrerupte, pot duce la un efect de bulgăre de zăpadă, afectând foarte multe țări. În concluzie, domnule președinte, și referindu-mă la uh, perspective, aș, uh, înainte de sesiunea de întrebări și răspunsuri, aș dori să spun că cele două mecanisme menționate mai devreme sunt foarte importante și vreau să mai spun și că s-au creat de către Comisie niște mecanisme unilaterale de monitorizare referitoare la uh, răspunsul statelor la criză. Uh, pentru că dorim să ne asigurăm că aceste răspunsuri nu sunt discriminatorii și nu distorsionează comerțul. Deci, datorită mecanismelor bilaterale, regulilor OMC și angajamentelor G20, cred că s-a uh, ajuns la o uh, diminuare a protecționismului și uh, scenariul cel mai rău a fost evitat. În ultimele luni, S-au văzut progrese la OMC, nu se știe încă dacă a ordinea de zi de la Doha va fi revigorată, însă rămâne de văzut. Ceea ce considerăm ca primele semne de revenire sunt solide și nu trebuie să derogăm de la poziția de a păstra piețele cât se poate de uh, sănătoase și de a continua pe această cale. Și, domnule președinte, vreau să vorbesc despre angajamentul nostru față de acordul de dezvoltare de la Doha, pentru că acesta are perspective foarte bune, conține măsuri pe care statele le pot aplica pentru a combate protecționismul ce derivă din lacunele regulilor OMC. Toate aceste elemente pot să sporească foarte mult uh, valoarea unui acord cuprinzător la Doha în termenii discutați până la ora actuală. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Aș dori eu să vă pun o întrebare, dacă îmi permiteți. Ați vorbit despre cum se reflectă criza din ziua de azi cu Marea Depresiune. Am o întrebare, poate că greșesc. Eu cred că a fost o mare lipsă de responsabilitate uh, arătată de marile instituții financiare în modul în care au făcut comerț cu uh, credite, așa uh, numita Uh, criză a creditelor subprime. Cine a fost de vină pentru acestea? Pentru că mie mi se pare că nu s-au luat măsuri și nimeni nu a fost tras la răspundere pentru acordarea acestor credite. Bănuiesc că Comisia a avut și ea un cuvânt de spus și că Comisia înțelege funcționarea piețelor financiare. Poate că greșesc complet, însă cei care au recomandat băncilor și instituțiilor să cumpere datorii au încurajat îndatorarea cetățenilor. Și asta s-a întâmplat, de fapt, astăzi. Este vreo șansă ca Comisia să propună legislație în acest sens, nu neapărat legislație pentru piețele financiare, ci legislație care să oprească aceste instituții să mai recomande credite sau cumpărarea de credite. A, cine este responsabil? Nu erau oare nimeni responsabil de supravegherea acestora? Ce s-a întâmplat? Ah, thank you, Mr. Chair, for this. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Cred că s-a abuzat de comerțul mondial, pentru că concepția noastră despre comerț include și o vedere de ansamblu despre sistemul financiar, că e vorba despre bănci sau despre e, aceste fonduri, așa numitele hedge funds. Și partenerii implicați în această criză nu erau uh, numai în Europa, ci peste tot în lume. Angajamentele luate de părțile interesate, inclusiv de comisie, au dus la convocarea acestei conferințe de la Pittsburgh. Eu nu mă pot pronunța în ce privește rezultatul acestui summit, dar e clar, aveți dreptate că unul din, uh, una din cauzele um, acestei crize financiare a fost comportamentul instituțiilor financiare. și ar fi bine dacă o asemenea criză ar putea să fie anticipată și ar putea să fie evitată de inspecții și controle mai riguroase. Mulțumesc, domnul Anzo. Domnul Ransdorf, mă scuzați. Întrebarea mea este foarte simplă. Unii prezic că s-ar putea ca piața americană să cunoască o mare depresiune în această toamnă. Cum am putea face față acestei situații? Puteți să repetați întrebarea? N-am înțeles exact. Oratorul a, a reluat e vorba despre piața creditelor imobiliare care ar cunoaște o mare criză în această toamnă. Așa cum am mai spus, răspunde reprezentantul Comisiei, noi suntem competenți pentru politicele comerciale. Există multe alte domenii care au o influență asupra stabilității macroeconomice și piața de credite face parte dintre acești factori. Însă, din păcate, acest lucru depășește competențele mele. Însă sunt de acord cu dumneavoastră și nu pot decât să repet ce am spus adineauri când am răspuns întrebării adresate de domnul președinte. E nevoie ca toate uh, piesele din acest puzzle să se îmbine pentru ca să putem să facem față provocărilor la nivel mondial, nu numai în ce privește uh, tranzacțiile comerciale, ci și în ce privește finanțele. Și acesta era un întreg proces de pregătire pentru conferința de la Pittsburgh. David acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare într-unul din grafice ați arătat că exista o oarecare redresare a economiei în ultimele luni. Și știm că au crescut prețurile, mai ales la materiile prime, după ce ele au scăzut foarte mult. Și vreau să știu dacă acesta este un element hotărător în această tendință de redresare sau nu. Și o altă întrebare. De luni de zile se vorbește despre criza alimentelor. Potrivit statisticilor pe care le aveți dumneavoastră, ce se va întâmpla în, ultime, în următoarele luni? Această criză se va um, agrava, ori, din potrivă, prețurile se vor stabiliza? Și o ultimă întrebare. Ieri am ascultat prezentarea lui David O'Sullivan. care a spus că uh, tendința de a adopta măsuri protecționiste nu a fost atât de uh, pronunțată, așa cum ne-am fi așteptat în timpul acestei crize. Și atunci vreau să știu care a fost um, efectul măsurilor luate, mai ales asupra șomajului. Ce spun cifrele dumneavoastră? Acesta a crescut foarte mult sau nu? Mulțumesc! Ați pus întrebări foarte pertinente. Când mai înainte v-am spus că era nevoie să se atingă un anumit volum de schimburi comerciale pentru a vorbi despre o redresare uh, Um, um, efectivă și de durată a economiei, țineam cont, în primul rând, de creșterea prețului la uh, materiile prime, pentru că știți bine că înainte de criză ajunsesem la niște niveluri istorice, uh, niveluri foarte mari la prețurile materiilor prime, iar apoi s-au atins uh, recorduri în ce privește prețurile, dar de data aceasta erau prețuri foarte mici și acum, cum spuneam, prețurile au uh, crescut din nou. Apoi, în ce privește criza alimentară, știm foarte bine că uh, creșterea foarte mare a cererii a dus la declanșarea acestei crize. pentru că din cauza crizei economice nu produsele au dispărut de pe piață, ci a scăzut mult puterea de cumpărare a celor care au nevoie să cumpere aceste produse în fiecare zi pentru a se putea hrăni. Și așa se explică, aceasta este legătura dintre criza economică și criza alimentară. În ce privește impactul asupra șomajului, ne așteptăm ca în următoarele luni acesta să continue să crească. Avem deja uh, um, cifre care depășesc, uh, uh, sunt procente de 10 pentru șomaj. Însă, redresarea economică este importantă nu numai pentru Europa, ci și pentru toate țările care sunt dependente de piețele uh, mari. Toată lumea are interes să păstrăm piețele deschise pentru că numai așa cu toții vom putea să avem acces la produsele de primă necesitate, la alimente și alte asemenea lucruri. Nu cred că va mai fi Uh, relevant să discutăm despre criza alimentară oricum în viitor. Președintele, e de ajuns să dau un singur exemplu sau ajuns de la 200 de dolari pe tonă la um, cereale la 70 de dolari acum, deci se poate spune totuși că s-au luat măsuri pentru um, diminuarea efectelor crizei alimentare. Domnul Jado acum. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă eu ar, fi, ar trebui să fac un rezumat a prezentării dumneavoastră, în mare ați spus că nu comerțul era de vină pentru criza mondială și că comerțul era cheia soluționării crizei. Dar ce mă supără oarecum pe mine în această idee este că vorbiți despre comerț ca și cum ar fi un element izolat. Și uitați că el, de fapt, este o rotiță dintr-un mare mecanism în care sunt incluse uh, și uh, uh materiile prime și uh, um, um, aspectele financiare și așa mai departe. E clar că toate aceste rotițe nu pot funcționa una fără cealaltă. Deci, și politicele comerciale, politicele de um, uh, liberalizare au avut o vină pentru declanșarea acestor crize mondiale. În primul rând pentru criza alimentară, apoi pentru criza uh, uh în domeniul uh, biodiversității din cauza politicilor de uh, gestionare a pădurilor și așa mai departe. Deci eu nu cred că putem să absolvim de orice răspundere comerțul. De exemplu, atunci când s-au negociat acordurile de parteneriat economic cu țările forum, am lăsat deoparte chestiunea paradisurilor fiscale. De asemenea, când discutăm economie și parteneriat economic cu China, uităm uh, uh, și lăsăm deoparte uh, problemele legate de integrarea uh, sistemului bancar. Pentru că Acum a devenit foarte simplu să spui nu noi suntem de vină, e de vină criza. Ar fi foarte bine dacă s-ar trage învățăminte din această criză, astfel încât atunci când se vor liberaliza uh, serviciile financiare, să nu se ajungă uh, la o nouă criză și mai gravă în acest sector. Apoi, ați mai spus că uh, Um, runda de negocieri de la Doha ar putea să constituie un stimul pentru relansarea economiei mondiale. Eu eram prezent la Doha în 2001 și atunci se spunea că după 11 septembrie ne trebuia un uh, nou uh, uh, pas hotărât înainte pentru a uh, da un imbold economiei mondiale, dar am văzut ce s-a întâmplat uh, de atunci până acum. Trebuie, din potrivă, să le creăm încredere în mecanismele economice mondiale. Și atunci, iată întrebarea pe care doresc să vă adresez. Cum putem face pentru a evalua impactul liberalizării asupra acestei crize? Ce învățăminte tragem din această criză pentru a uh, transforma politicile noastre comerciale și Cum facem pentru ca caracterul uh, sistemic și structural al acestei uh, crize să nu fie regăsit în alte crize din alte sectoare. Cel mai bine ar fi să avem o abordare transversală care să țină cont, cum spuneam, de interdependența dintre toate sectoarele economice. Vă mulțumesc! Uh, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Avem nevoie de o abordare sistemică și cred că ne apropiem totuși de ea. Modul în care se stabilește agenda economică la nivel uh, global este că, de pildă pentru summitul G20, uh, lucrurile nu sunt abordate separat. Mediul uh, este pe ordinea de zi uh, la egalitate în, în ceea ce privește importanță cu sectorul financiar. În cadrul G20, uh, comerțul joacă un rol foarte important în redresarea economic, economică, iar prioritățile politice de la Londra nu considerau comerțul o chestiune separată, reprezintă o parte uh, componentă a soluției. Și este foarte clar că aceste lucruri sunt legate, aceste sectoare sunt legate și trebuie să se facă uh, totul pentru a se menține aceste legături și pentru a trage învățăminte din uh, anumite sectoare care funcționează mai bine. Iată de ce am spus că uh, sistemul comercial multilateral s-ar putea să fie, și nu cred că sunt singurul care are această părere, s-ar putea să fie o, cel mai bun factor al um, sistemului internațional, cel mai, care, cel care funcționează cel mai bine. Avem uh, un sistem solid care, care progresează în ciuda diferențelor dintre țări mari și mici. Este vorba de un sistem care poate să fie lăudat pentru eficiența sa. Avem uh, reguli care, așa cum am spus mai devreme, reușesc să împiedice protecționismul și o revenire a acestuia și pentru a vă vorbi puțin despre valoarea acordului de dezvoltare de la Doha, vreau să vă spun că nu ar trebui să existe reguli privind, tar, privind tarifele, iar dacă anumite țări hotărăsc să crească tarifele, s-ar putea să înregistrăm pierderi de 300 de miliarde de euro în toată lumea și asta din cauza unor politici comerciale legale, dar prea relaxate. Iar, după părerea mea, o abordare sistemică privind comerțul și alte chestiuni joacă un rol foarte important. Iată ce încearcă să facă Comisia prin această abordare, comisie, com, ă, prin această abordare sistemică. Comisia încearcă să își joace rolul său și să nu uităm că prin aceste acorduri comerciale am reușit să avem o abordare foarte integrată a acordurilor economice, avem aici, ținem cont de implicațiile um, sociale, de mediu ale acestor acorduri. Bineînțeles, sunt de acord că, în principiu, acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm și uh, dacă ne confruntăm cu anumite obstacole, sunt sigur că acestea vor fi depășite. Domnule Domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru această prezentare și informațiile pe care ni le-ați oferit. Aș dori să revin puțin asupra uh, chestiunii protecționismului și sunt într totul de acord cu David. Dar uh, la ora actuală ne confruntăm cu acest protecționism inteligent, izola... izolaționism inteligent. Iar acest uh, lucru are legătură cu situația șomajului. Bineînțeles, vreau să spunem lucrurilor pe nume, pentru că dacă mi-amintesc bine, OM, la um, analiza anuală a OMC din iulie pentru anul 2009, Pascal Lamy ne-a vorbit despre scăderea protecționismului. Uh, ieri, uh, directorul general, ca și dumneavoastră, ne-a spus că situația nu este atât de gravă, dar uh, Uh, reprezentanții industriei au o altă părere. Astfel încât, uh, în, încheiere, vreau să vă întreb dacă dacă în mandatul comisiei uh, la conferința de la Pittsburgh protecționismul va, va reprezenta o prioritate pe ordinea de zi sau Uh, dacă, dacă plecăm urechea la ce spune industria, situația este îngrijorătoare și nu putem să ne culcăm pe o ureche. În al doilea rând, uh, vreau să vă întreb despre uh, ce a spus dumneavoastră cu privire la recesiune. E vorba de caracterul sincronizat al acesteia. Poate că ar poate că um, soluția ar fi această desincronizare. Am văzut că unele țări au anumite strategii de ieșire din criză. După părerea dumneavoastră sau după părerea Comisiei, acest scenariu este unul plauzibil și anume că uh, țările vor ieși din criză la, cu, la viteze diferite și că s-ar putea ca unele regiuni să iasă din criză mai rapid decât, decât altele și poate că ar trebui să, um, să, să Uh, să canalizăm industria europeană către acele regiuni care au șanse, au o șansă de a ieși mai repede din criză. Poate cu câțiva, câteva luni sau poate vorbim de ani aici. În ceea ce privește redresarea economică, um, am avut planul european de redresare economică care acum împlinește un an. Avem uh, Small Business Act. Și aș dori să vă întreb uh, dacă Comisia dorește să revizuiască și să analizeze efectele punerii în aplicare a acestor măsuri la un an după folosirea acestora, fiindcă acestea, bineînțeles, au legătură cu accesul la finanțarea al IMM-urilor și așa mai departe. E vorba de toate aceste chestiuni foarte importante pentru noi și care au legătură cu potențialul comercial al Uniunii Europene, asta ca să nu mai vorbim despre faptul că dacă Uniunea Europeană va reuși să iasă cu succes din criză, Uh, va trebui ca acest lucru să fie valabil pentru toate statele membre, situație care, din păcate, la ora actuală uh, nu se prezintă așa. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Eu o să încerc să le răspund pe scurt, iar dacă cumva omit vreuna, o să revin. În ceea ce privește protecționismul, cred că aici există o diferență între uh, unghiul din care privim această chestiune și nuanțele acestei dezbateri. Este adevărat că dacă analizăm uh, sectoare specifice în anumite țări și anumite companii din aceste țări, uh, avem uh, necesitatea de, de autorizații de export din partea anumitor, anumitor țări, acest lucru poate a, avea efecte negative asupra unor anumite companii. Nu trebuie să minimalizăm acest lucru, nu trebuie să minimalizăm impactul unor astfel de măsuri. Iată de ce am spus că uh, Comisia a organizat un mecanism de monitorizare la nivel bilateral prin consultări uh, a tuturor acestor obstacole care au fost identificate ca fiind discriminatorii sau uh, Uh, aceste obstacole care se doreau ca fi soluții la criză, dar care au avut un impact negativ asupra comerțului. Deci avem acest sistem și există o monitorizare și o raportare uh, regulată, chiar și la OMC, pentru că face parte din procesul uh, de monitorizare globală a acesteia. Deci există, uh, o, există un, sistem, un sistem coerent, totuși. Dar aș vrea să fac o analogie aici. Este la fel ca în, ca în situația dezbaterii de antidumping. Se, vor, se vorbește despre importanța antidumpingului, dar dacă uh, vedem cât la sută din comerț este afectat de antidumping, vom vedea că acesta este neglijabil. Același lucru este valabil și uh, în ceea ce privește uh, impactul asupra volumului de, com- de comerț a uh, măsurilor protecționiste individuale. Dacă le aducem pe toate la oaltă, credem că, cred că, n-am cifrele exacte, dar cred că impactul asupra uh, Uh, asupra comerțului uh, general este limitat. Și acesta este argumentul pe care, îl dau, care se dă în momentul în care se vorbește despre protecționism ca o amenințare sistemică. Acesta nu este neapărat o, un, un mare pericol. Bineînțeles, este o primejde, trebuie să ne, să ne apărăm de protecționism, dar și să ne planificăm uh, acțiunile viitoare în funcție de faptul că, iată, șomajul este încă în creștere. Dar în afară de aceste chestiuni sistemice, mai există și chestiuni specifice care au și ele o mare importanță și, bineînțeles, uh, sunt luate în serios. În ceea ce privește conferința de la Pittsburgh, mesajul acesteia și um, G20 este încă prea devreme să luăm o poziție oficială a Comisiei. Probabil că aceasta va fi făcută publică în zilele următoare, dar în ceea ce mă privește sunt de părere că este nevoie să um, reafirmăm angajamentele uh, noastre și să ne menținem acest nivel de, de obiective, pentru că, um, pentru că cred că aproape am ieșit din uh, această criză economică, dar uh, încă nu suntem prea puternici, astfel încât comerțul și protecționismul nu reprezintă neapărat o problemă, dar Comerțul trebuie să fie sprijinit prin finanțare pentru a, pentru a deveni un motor al redresării economice. În ceea ce privește uh, soluționarea sincronizată sau nesincronizată a crizei, această chestiune este foarte interesantă și se discută la ora actuală. Uh, am văzut că există un, o anumită decuplare a soluțiilor pentru criză și uh, am, am văzut că avem avem uh, economii uh, emergente uh, care sunt pe plus și economii care, emergente care sunt pe minus. Am văzut iarăși că unele țări au reușit să depășească criza, altele nu. Iată, avem semne încurajatoare din partea Germaniei iar, și Franța, dar, dar nu toate țările europene, însă s-ar putea ca și alte țări europene să, să, să urmeze exemplul Franței și Germaniei. Dar deocamdată vedem că această situație este inegală în Europa și în lumea întreagă, ceea ce uh, reprezintă două lucruri. În primul rând, piața unică este foarte importantă și este important ca uh, piața să fie deschisă la nivel global pentru a putea beneficia de uh, îmbunătățirea economică din China, din Asia și este foarte important ca uh, companiile europene să aibă acces la materii prime ieftine, care uh, duc, bineînțeles, la scăderea costurilor de uh, export și care, bineînțeles, va, va avea un, o, un efect pozitiv asupra creșterii economice. Alte măsuri care au fost deja luate de comisie, v-ați referit la Small Business Act și alte măsuri uh, însoțitoare, DG um, Digi Comerț uh, monitorizează angajamentele comerciale care au fost uh, luate la Londra și um, s-a vorbit despre utilizarea acestor uh, angajamente comerciale pentru că rata de, iar rata de folosire depinde de capacitatea uh, companiilor de a găsi piețe și uh, de a solicita aceste fonduri eh, pentru export de la agențiile de credit. Colegii mei s-au ocupat îndelung de această chestiune și sunt sigur că și în, legă- și în alte sectoare încercăm să jucăm un rol foarte activ și să ne asigurăm că comerțul reprezintă o, o, un factor foarte important al ieșirii din criză. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, pentru această prezentare extraordinară, um, fascinantă mi a dat foarte mult de gândit și văd că avem patru coordonatori alături de noi, iar uh, ieri la, la ședința coordonatorilor uh, vorbeam despre viitoarele audieri și uh, s-ar putea să ne gândim la um, o audiere comună Econ și INTA, pentru că aceste subiecte merg mână în mână, sunt au o mare legătură și îmi dau seama că îmi am dat seama când am, am, când am pus anumite întrebări că poate nu uh, aveau legătură neapărat cu subiectul dumneavoastră, dar mergeau mână în mână și poate ar trebui să ne gândim la, o, la niște audieri comune de pe urma cărora cu toții vom avea de câștigat. Mulțumesc foarte mult, deci, pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și nu uitați că uh,